Good morning, ladies and gentlemen. Dimineața, doamnelor și domnilor, vă rog să loc. O să începem. Leider ist unsere Din păcate, președinta Uh, comisiei, doamna Ferhaien, este prinsă în trafic, într-un ambuteaj, așa încât uh, îi voi ține locul din poziția mea de vicepreședinte al acestei comisii. Voi începe ședința uh, câtă vreme doamna Ferhaien o să ajungă, o să îmi um, dau, o să fac tot ce îmi stă putință și propun de aceea să începem. Deci dacă nu aveți dumneavoastră intervenții, aș propune ca proiectul de ordine de zi să fie adoptat. Din câte văd, nu este nicio obiecție. Mai departe, mergem mai departe, este vorba de protocolul um, proceselor verbale ale ședințelor din 24 septembrie și respectiv 1 octombrie. Le găsiți în documentele de ședință. V-aș întreba dacă există în acest moment observații de făcut pe marginea acestor procese verbale. Din câte văd, nu propune nimeni nimic și de aceea aș propun să considerăm că sunt adoptate aceste procese verbale câtă vreme, repet, nu vor exista intervenții sau niciun fel de, nu vor fi ridicate obiecții pe durata acestei ședințe. Astăzi avem interpretare în uh, următoare limbi, franceză, germană, italiană, engleză, greacă, spaniolă, cehă, maghiară, lituaniană, letonă, polonă, slovacă, slovenă, bulgară, română și croată și permiteți-mi să vă reamintesc că această întâlnire este transmisă în direct pe internet. Dați-mi voie să vă mai anunț în egală măsură că și concluziile coordonatorilor din ședința din 1 octombrie 2019, care au fost expediate către toți membrii Comisiei Cult data de 2 octombrie, uh, sunt considerate a fi adoptate în mod oficial astfel încât termenul corespunzător, pentru că până la termenul corespunzător de 4 octombrie și anume nu au fost emise niciun fel de obiecții și observații și haideți să Uh, vorbim despre premiul Lux la 13 ani de la înființarea lui. Acest premiu de cinematografie, premiul Lux, pe care îl acordă Parlamentul European, joacă un rol din ce în ce mai important. Este vorba despre o inițiativă care se întemeiază pe valorile și pe subiectele de dimensiune europeană și care susțin proiectul european la temelie. Competiția internă la nivelul Parlamentului European începe astăzi în mod oficial cu serviciul video on demand și cu pachetul DVD. Îl am aici, sper că l-ați primit cu toții. Pachetul destinat europarlamentarilor. Votarea este deschisă în acest moment, astfel încât membrii și îndeoseb membrii Comisiei CULT joacă un rol extrem de important în calitatea lor de mesager și ambasador, de fapt, a acestui premiu. Anul acesta avem următoare filme în competiție. Cold Case, a lui film al lui Max Brügger, God Exists, Dumnezeu Exist, Domnul Dumnezeu Există, numele este uh, Petunia, lui uh, Alteonei Strugar Mitevska, The Realm, a lui Rodrigo Sorogoen la Bruxelles. Urmează ca din data de 11 până în 22 noiembrie în Amfiteatrul Lux să fie proiectate aceste filme, cele trei filme. De aceea membrii comisiei sunt invitați să-și exprime opțiunea să voteze până pe 22 noiembrie la ora 22 pe site-ul www.luxprice.eu bară vote. Să vă exprimați votul acolo, iar secretariatul acestui premiu Lux va anunța când și cum pot fi vizionate aceste filme și care este și procedura de vot. Va mai explica încă o dată această procedură. Înmânarea premiului are loc în data de 27 noiembrie, o zi de miercuri, în sala de plen de la Strasburg. Firește că nu e vorba numai despre competiția internă aici, ci este și ideea ca aceste filme să aibă un public cât mai larg la nivel european. Din acest motiv, cei care fac parte din biroul de legătură al Parlamentului European vor organiza așa numitele zile ale Lux, filmele premiului Lux și uh, vor fi mai multe proiecții simultane care împreună cu programul Creative Europe vor fi organizate prin rețeaua uh, europeană această proiecție uh, simultană referitor la aceasta, putem spune că în datele de 6, 7 și 8 noiembrie vor fi prezentate în 15 țări în același timp membre ale Uniunii Europene aceste filme și pe lângă aceste țări se mai adaugă și Islanda, Macedonia de Nord și respectiv Bosnia-Herzegovina. În Bruxelles se vor afla cei trei regizori, cei trei regizori care au fost reținuți uh, pe listă vor fi uh, puteți să întâlniți la Bozar și dacă vreți să participați la o dezbatere, această dezbatere va fi transmisă în peste 35 de cinematografe și de aceea membrii comisiei noștri sunt invitați cu căldură. Profitați de această ocazie pentru a participa la acest eveniment, aceste evenimente. Dezbaterile vor fi transmise live pe Facebook și pe, canalul, pe site-ul canalului Arte. A început deja, spuneam, uh, au început deci aceste zile lux, filmele sunt proiectate între octombrie și decembrie și sunt uh, peste 200 de proiecții în Europa, astfel încât membrii noștri pot profita de ocazie pentru a participa la aceste proiecții, ocazie cu care puteți fie să vă înscrieți pe intermediul secretariatului Lux Prize sau puteți face acest lucru prin intermediul parlament, biroului pardon, Parlamentului și să vă înscrieți prin delegația țării dumneavoastră. În egală măsură se organizează proiecții și în circunscripțiile de unde veniți dumneavoastră. Un manual uh, cu o serie de ponturi uh, practice este inclus în pachetul informativ, îl găsiți acolo și uh, l-ați primit acest pachet împreună cu o broșură referitor la catalogul Lux Price și în același timp și un DVD care include cele trei firme și include în egală măsură și uh, subtitrări în cele 23 de limbi ale Uniunii Europene. În cadrul acestui parteneriat cu Academia Europeană de Film, are și uh, Parlamentul European câteva locuri la înmânarea acestui uh, premiu al filmului european, înmânare care va avea loc, înmânarea premiilor Academiei Europene de Film va avea loc pe 7 decembrie la Berlin. Însă nu se vor acoperi costurile deplasării dumneavoastră. Acest premiu Lux este uh, reprezentat la festivale internaționale de film, cum este Berlinala din 20 februarie până 1 martie, de asemenea la Cannes în 12, din 12 mai până pe 22 mai, la Carlo Vivari din 3 uh, iulie până pe 7 iulie și la Veneția și în la, la, în, la începutul lui august, sfârșitul lui august, începutul lui septembrie și aici este important să existe prezența din partea membrilor Comisiei CUL. Festivalurile reprezintă locul ideal pentru a putea lansa discuții împreună cu partenerii noștri, iar prezența membrilor este apreciată și este de dorit să participați la aceste festivaluri. Dacă vă interesează acest lucru, puteți, repet încă o dată, să luați legătura în acest sens cu secretariatul premiului cinematografic Lux. Dragi colegi și colegi, acest premiu domeniul Lux nu este doar o inițiativă semnificativă de însemnătatea Parlamentului European, ci în egală măsură are și o dimensiune extraeuropeană care se întemeiază pe valori europene. Comisia noastră ar trebui să uh, dea un exemplu în acest sens, astfel încât împreună cu colegii noștri să putem discuta pe marginea filmelor și să-i convingem pe colegii noștri să privească aceste filme și să și voteze pentru ele. Uh, și sper că dumneavoastră, în calitate de membri ai Comisiei uh, Cult, veți fi niște ambasadori activi pentru acest premiu Lux, premiu cinematografic. <coughs> Haideți să mergem mai departe. După cum știți cu toții, pe durata procedurii anu- uh, bugetare anuale puteți depune proiecte pilot și o serie de măsuri pregătitoare. Puteți face propuneri în acest sens. După o analiză prealabilă de către Comisia Europeană, cele mai bune inițiative și pro, inițiative de proiecte din partea comisiei noastre vor ajunge în plen, iar proiectele reținute vor fi ulterior um, transpuse în practică de către Comisia Europeană. Pe durata acestui mandat ne dorim ca execuția acestui proiect să reflecte mai exact ceea ce are Comisia de oferit. E vorba de o serie de proiecte care trebuie să fie prezentate. Astăzi avem patru proiecte uh, din partea DG uh, ECO și DG Connect care ne vor fi prezentate, așa încât le urez bun venit oaspeților noștri de la Comisia Europeană și dați-mi voie să încep uh, cu doamna Ingrid Rigler, care este șef de unitate din partea DG über den Bewertungsprozess der Connect și ne va vorbi despre această inițiativă de proiect. Vă rog. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Um, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori de asemenea să vă mulțumesc pentru că ați invitat comisia să prezinte câteva din proiectele pilot și acțiuni pregătitoare pe care le punem în aplicare în clipa de față. Pentru a face acest lucru, cred că cel mai bun lucru ar fi să începem cu o scurtă introducere despre modul în care analizăm proiectele pilot și acțiunile pregătitoare pe care le primim din partea Parlamentului și care sunt criteriile pe care ne bazăm. Aș dori, dacă se poate, văd că lucrurile funcționează bine. Pentru a înțelege mai bine cum operăm, vă rog să uh, citiți definiția proiectelor pilot și acțiunilor pregătitoare și veți vedea că uh, proiectele pilot și acțiunile pregătitoare uh, lucrează în afara unei uh, baze legale și uh, țin de competența comisiei. Sunt criterii care sunt foarte importante, sunt principiile după care ne ghidăm când facem aceste analize pentru PPPA și uh, când ajungem la diversele categorii de analiză, avem întotdeauna această definiție în minte. După cum știți, proiectele pilot uh, sunt uh, parte din competențele uh, Uniunii Europene și acțiunile pregătitoare înseamnă un pas înainte, pentru că, de fapt, ele premerg unor noi propuneri legislative. Dacă Trecem acum la diversele categorii de implementare. Iată, avem patru, A, B, C, D. Înainte de toate, aș spune că este foarte important să reținem că atunci când Comisia analizează uh, propunerile PPPA din partea Parlamentului, efectuează, de fapt, o analiză legală uh, nu uh, se analizează într-un prim pas uh, calitatea proiectului. Dacă uh, este atribuită categoria C sau D, asta nu înseamnă că nu este mai puțin meritoriu proiectul, ci că, de fapt, se încadrează în altă categorie legală. Deci să vedem care sunt aceste categorii. Categoria A proiectul pilot poate fi implementat exact cum se sugerează. Să rămânem la categoria A. Deci, implementare exact cum uh, se sugerează de către autor. Asta înseamnă că nu poate fi Uh, fi implementat în cadrul altui program care se află în derulare. Nu există alt temei legal Deci, este de asemenea important că uh, nu se încadrează în nici unul din proiectele pilot sau acțiuni pregătitoare care se află în derulare. La categoria B, proiectul pilot, în anumite condiții, poate fi implementat, dar trebuie să fie uh, recreionat. De ce? Pentru că altfel o parte ar putea să uh, interfereze cu un program de lucru sau este poate un proiect prea ambițios care uh, este dificil de implementat. Deci este un proiect potențial aplicabil, dar necesită o recreionare uh, sau poate comisia nu a obținut suficiente informații pentru o analiză adecvată. Trecând la categoria C, acest proiect pilot înseamnă că este în totalitate acoperită către o bază legală existentă sau ă, prin intermediul unui proiect în derulare sau o acțiune pregătitoare aflată în derulare. Deci există posibilitatea de finanțare în baza unui program curent. Și ultima categorie, categoria D, avem o problemă de implementare. De exemplu, din motive uh, formale nu există posibilitatea de implementare, pentru că uh, deja este indicat un beneficiar concret asta ă, este împotriva regulamentului financiar sau ă, încalcă într-un fel prevederile tratatului Uniunii Europene sau este un proiect strict național și nu are o dimensiune europeană. Ca de pildă un proiect ă, pilot de schimburi între comunități locale, naționale. M-aș opri aici și uh, cu plăcere răspund la eventualele dumneavoastră întrebări în legătură cu această verificare, analiză uh, generală. Aș vrea să spun, dacă aveți întrebări în legătură cu proiecte pilot uh, propuse, Vom reține întrebările dumneavoastră și vă răspundem pe cale bilaterală, pentru că avem zeci de proiecte pilot care în clipa de față sunt analizate și va trebui să uh, analizăm fiecare întrebare în detaliu pentru a da un răspuns specific. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Vitle. Vă propun ca să urmărim întâi toate prezentările proiectelor, după aceea vom avea timp pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri. În momentul în care veți adresa o întrebare, vă rog să spuneți și cui adresați respectiva întrebare. Îi dau cuvântul acum domnului Zolt Șocolai de la Unitatea Culturală, Direcția Generală Connect, va vorbi despre proiectul Music in Europe. Uh, I'm uh, briefly presenting to you. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Am să vă pregătesc uh, acțiunile pregătitoare Mm, care au fost votate în 2018 pentru prima oară de Comisie și Parlament, uh, la început uh, o jumătate de milion de euro și după aceea 3 milioane de euro. S-a propus deja de către Comisie ca acest lucru să continue și în 2020. Este vorba de promovarea diversității muzicale și a talentului în Europa. Obiectivele acestei acțiuni pregătitoare sunt acelea de a vedea care sunt acțiunile cele mai bune care să se poată transforma într-o susținere sectorială deplină pentru viitoare programe de susținere a culturii în domeniul muzical pe viitor. Noi salutăm această idee și, bineînțeles, dorim să o implementăm, pentru că nu corespunde pe deplin cu actualul program Creative Europe care nu ține cont de aspectele sectoriale, cu excepția traducerilor literale și arhitecturii. Acesta promovează toate artele în general, însă fără a specifica muzica și există anumite probleme specifice în acest domeniu din cauza digitalizării, probleme care au apărut deja de câțiva ani și care trebuie rezolvate prin acțiuni separate printre obiective, vedeți că este și unul de înțelegere mai bună a pieței, pentru că datele de care dispunem acum nu sunt suficiente și este important de, uh, să testăm diverse mecanisme de monitorizare a pieței. Un alt obiectiv este acela de promovare a mobilității artiștilor prin implementarea unor strategii transsectoriale. Un alt obiectiv acela de a testa diverse modele de distribuție pentru ca muzica să uh, fie distribuită peste tot în Europa. Și, în sfârșit, un al patrulea obiectiv, cum putem promova muzica europeană pe piața internațională. Ce s-a întâmplat în 2018? Am avut uh, patru astfel de coluri uh, și două studii făcute. Printre cele patru coluri am avut acela de testare a proiectelor inovatoare pentru distribuția online și offline pentru a promova muzica locală și pentru a o face să ajungă mai bine la uh, ascultători. Am uh, susținut și trainingul transprofesional, care ce înseamnă, de fapt, uh, nu promovarea capacităților artistice, ci uh, acelor antreprenoriale ale artiștilor. Am început să dezvoltăm și o strategie de distribuție, de extindere și am ajuns și la o analiză a pieței, la un studiu de fezabilitate pentru a vedea cum putem înființa un observator european al muzicii. Proiectele sunt în curs și ne așteptăm să se termine, să se finalizeze până în martie 2020. Iar pentru distribuție avem un uh, uh, dialog deschis care este prevăzut în luna decembrie pentru a înțelege mai bine ce fac unii și ceilalți, același lucru și pentru training, pentru formare, care se va finaliza în jurul lunii martie anul viitor. Cât privește studiile, Sperăm să fie finalizate până la sfârșitul anului și, bineînțeles, vom face monitorizarea de cuvință în funcție de rezultatele pe care ni le vor aduce studiile. În 2019 am avut un buget dublu față de anul anterior, așa că am hotărât să continuăm cu proiectele anterioare și să introducem și elemente noi. Am continuat cu procesul de formare pentru că exista o nevoie enormă de training, iar atunci când am primit uh, rezultatele studiului strategic, am hotărât să susținem implementarea anumitor acțiuni identificate de această strategie. Am introdus și noi teme în ceea ce privește distribuția, cluburile unde apar noi artiști care sunt adevărate incubatoare de muzică sunt în pericol în multe state membre, dispar în multe dintre ele, așa că am încercat să găsim noi modalități de susținere a lor pentru a face față provocărilor economice și sociale cu care se confruntă. Vom introduce și o nouă cerere de oferte pentru a-i aduce pe artiști la o parte, pentru a crea ceva împreună și pentru a vedea cum le putem oferi un acces pe piață Uh, vom încerca să oferim și uh, formare artistică. Pe de altă parte, vom lansa un studiu legat de provocările mentale cu care se confruntă artiștii în această carieră. Și vedeți uh, între paranteze că unele dintre acestea au fost deja publicate, altele vor fi publicate până la sfârșitul anului. Care este perspectiva mai largă în care ne încadrăm? Obiectivul acestei acțiuni pregătitoare este de a testa noi idei. Lucrăm, bineînțeles, cu statele membre, cu grupul de lucru de la Consiliu, unde discutăm elementele de care e nevoie în sectorul muzicii europene. Urmărim, bineînțeles, și legislația, drepturile de copyright și uh, drepturile anexe ale artiștilor în acest sector. Bineînțeles, vom continua și dialogul pentru a asculta în continuare ce are de spus sectorul și a identifica noi nevoi care să fie testate pentru a ajunge la o abordare sectorială potrivită acestui sector al muzicii în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Șocolai. Îi dau cuvântul doamnei Maria, Mariza Fernandez Esteban, care este specialistă la Direcția Generală în probleme de sport. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vă vorbesc despre proiectul nostru și această acțiune pregătitoare, sportul în calitate de integrator social pentru refugiați. Incluziunea socială este una dintre prioritățile Comisiei în domeniul sportului. Avem și programul Erasmus Plus, tocmai pentru a face față acestei priorități și altora, bineînțeles. Sportul are un potențial mare pentru a-și aduce contribuția la integrarea migranților în cadrul UE. Știm că avem multe proiecte în Europa, proiecte din partea organizațiilor locale, a municipalităților, a regiunilor, încercând să utilizeze acest instrument pentru o mai bună integrare a refugiaților în întreaga Europa. Existau însă anumite nevoi care nu se puteau rezolva prin programul Erasmus și anume că nu exista niciun aspect specific pentru integrarea migranților, nu exista nicio specificitate în temeiul juridic și de aceea s-a acordat prioritatea acestei nevoi, se știa că există o lacună în acest domeniu și aceasta a fost accentuată în acțiunea pregătitoare a acestui proiect pilot. Aș spune că unul din obiectivele acestei acțiuni pregătitoare și a proiectului pilot ar fi tocmai aceea de a face legătura între diverse organizații pentru a ajunge la un schimb de bune practici în vederea promovării integrării sociale a migranților. Până în 2019 s-au finanțat 54 de proiecte cu un buget maxim fiecare de 60.000 de euro, principalul obiectiv fiind organizațiile locale uh, sportive, cluburi sportive și federații. Bugetul practic a crescut și numărul organizațiilor de asemenea. În 2016 am început cu 0,6 milioane de euro, cu 53 de aplicații primite, 11 proiecte selecționate. În 2017 am ajuns la 1 milion, 111 aplicații și 19 proiecte alese. În 2018 bugetul a fost de 1,4 milioane, 96 de aplicații și 24 de proiecte care au fost până la urmă alese. Anul acesta bugetul este mult mai mare, 3 milioane de euro și am uh, lansat două loturi separate. În primul rând, uh, un proiect de continuare a activităților și altul nou. Cel de continuare s-a centrat pe finanțarea unor organizații mai mari cu proiecte pe lungă durată, de exemplu, pregătirea și trainingul antrenorilor sportivi, integrarea și incluziunea socială pentru refugiați prin intermediul sportului, iar în ceea ce privește al doilea lot, cel inovator, este vorba de crearea și menținerea legăturilor între diverse proiecte din diverse state. Am primit 70 de uh, cereri și am selectat 17 proiecte. Aceasta este lista proiectelor care au fost până la urmă selecționate. Am publicat recent și rezultatele. Și aici puteți vedea numărul de proiecte care vin din diverse state membre și cine sunt uh, aplicanții care au fost uh, până la urmă selecționați. Care sunt organizațiile care au primit aceste proiecte, de exemplu DOSB din Germania, un ONG din Italia, un club de taekwondo, de exemplu, din Croația, un alt ONG important uh, din Ungaria, Oltalom. Orașul Murcia, în Spania, o organizație sau o asociație de fotbal în Malta, alta din Belgia, și un club local mic aici la Bruxelles, chiar Royal uh, Europa 90, Kreitnem Football Club, uh, un ONG mare, de asemenea din Danemarca. Deci, iată, vedeți uh, o adevărată varietate de organizații care au fost alese până la urmă. Mulțumesc! Danke, Frau Esteban. Mulțumesc, doamna Esteban. Acum voi da cuvântul doamnei Lucia Recalde, care este șef de unitate media la G-Connect. Da? Corect? Așa este. Dumnezeu, ei ne va prezenta pe scurt un proiect care se numește subtitrarea, subtitrarea conținutului uh, de televiziune uh, cultural în întreaga Europa. Mulțumesc foarte mult domnule președinte, și vă mulțumesc că îmi dați ocazia să vă prezint acest proiect PILE și acțiunile pregătitoare referitoare la subtitrarea conținutului programului cu conținut cultural de televiziune. Așadar, obiectivele acestor uh, măsuri pregătitoare și proiecte pilot referitor la subtitrarea programelor de televiziune este de a testa niște strategii inovatoare în legătură cu asigurarea de subtitrări pentru programele de televiziune cu conținut cultural pentru a înlesni circulația și transmiterea online a mm, programelor cu conținut cultural. Uh, we have launched the call for proposals. Criterii în timpul care am lansat licitația a fost aceea de a asigura cel puțin 300 de ore de conținut cultural într-o număr cât mai mare de regiuni din Europa, iar beneficiarii acestor acțiuni sunt Arte Europa, Europa, uh, Connected by VPRO. Proiectul s-a derulat în felul următor. În primul rând a existat un proiect pilot, asta datează chiar din 2015. Practic, unicul beneficiar a fost arte, deoarece este și singurul canal de televiziune care a înaintat o propunere, însă am primit două candidaturi în 2016 din partea Arte și respectiv VPRO. În 2017, încă o dată, am avut două candidaturi în 2018 un singur dosar s-a depus, iar în 2019 PPRO este principalul beneficiar a acestei măsuri, deoarece din 2019 Arte va beneficia de finanțare printr-o măsură separată care vizează să asigure subtitrare în cadrul programului media european și cred că acesta este un exemplu foarte bun al modului în care un proiect reușit poate să devină din excepție regulă și să se alăture și să susțină un program deja existent. Deci câteva cuvinte referitor acum la VPRO. VPRO este un serviciu care asigură subtitluri în uh, franceză, engleză și spaniolă prin intermediul canalului său de YouTube. Se adresează deosebi publicului de pe YouTube prin uh, o serie de uh, documentare, ser, seriale, aș dori să mai spun câteva cuvinte și referitoare la experiența pe care am avut-o cu arte. Arte a exploatat cunoștințele și competențele pe care le-a dobândit în ceea ce privește transmisiile sale în franceză și germană, iar prin măsurile Parlamentului European a reușit să extindă oferta sa de programe, mai întâi în engleză și spaniolă, ulterior a adăugat și limbile polonă și italiană. Iar valoarea adăugată a acestui proiect, din punctul nostru de vedere, este de necontestat prin asigurarea acestui tip de programe culturale în șapte limbi europene, 70% dintre cetățenii europeni au uh, acces la un conținut de foarte mare calitate în limba lor maternă. Iar acest conținut nu este accesibil doar în Europa, e, poate fi vizionat în întreaga lume nu în integralitatea sa, pentru că sunt chestiuni care țin de dreptul de autor, dar, de pildă, în Statele Unite există un mare interes pentru o mare parte din programele transmise de către arte uh, pe canalul de limba engleză. Ne-am considerat că evaluarea prealabil acestui proiect a demonstrat că este o reușită și ne-am gândit că trebuie să transmitem rezultatele întregii comunități audiovizuale, motiv pentru care am organizat o serie de întâlniri pentru a transmite aceste rezultate, prima în colaborare cu EBU și rezultatele um, acestei reuniuni au fost prezentate la summitul, la întâlnirea la vârf a, uh, în domeniul media și am avut și o sesiune informativă anul trecut unde au fost invitați și al, invitate și alte canale de televiziune, ca să învețe din această experiență și din cât au de câștigat de pe uh, urma asigurării unor conținuturi culturale bine subtitrate, care să extindă diversitatea publicului țintă. În mod uh, vădit, vorbim despre un impact pozitiv uh, din faptul că se asigură subtitrare în mai multe limbi. Este o componentă importantă care susține accesul și circulația programelor culturale europene. Dincolo de această finanțare pentru subtitrări, s-a dovedit și că este un model cât se poate de eficient, deoarece conținutul este asigurat de și beneficiarii acestor măsuri, iar finanțarea europeană asigură subtitrarea, am mai tras noi concluzia și că este foarte important ca promovarea și publicitatea în jurul acestor inițiative să fie corect uh, configurate și personalizate în funcție de teritoriul unde se transmite acest program. De aceea, promovarea subtitrării trebuie să uh, fie un element uh, al publicității în jurul acestui program pentru a atinge un public ținte cât mai extins și, de asemenea, dorim și un sprijin din partea colegiuitorilor. Danke, Frau... Mulțumesc, doamna Recalde. Și acum ultimul vorbitor și ultima prezentare este din partea doamnei Bolona Warden, care ne va vorbi despre proiectul de alfabetizare media pentru toți. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că m-a oferit ocazia să vă prezint uh, un proiect pilot privind alfabetizarea uh, mediatică. Este un proiect din uh, perioada 2016 și Intenția era de alfabetizarea cetățenilor din întreaga Europa în ce privește oferta mediatică. Este important ca și grupurile dezavantajate, grupuri minoritare ale societății să poată beneficia de acest tip de alfabetizare și de acces mediatic. Scopul proiectului de la bun început a fost să sporim capacitatea cetățeanului de a evalua în mod critic oferta mediatică, iar alfabetizarea mediatică pentru toți a dovedit a fi un instrument flexibil. Când am început eu să lucrez în acest domeniu, ne-am concentrat pe uh, presă și pe uh, radioteleviziuni, dar uh, din 2016 până în prezent, uh, această alfabetizare mediatică a trebuit să țină seama și de uh, modificările care au apărut din punct de vedere al ofertei mass media adresate cetățeanului obișnuit. Deci, am încercat să ținem seama de aceste modificări, iar instrumentul, cum spuneam, s-a dovedit a fi foarte flexibil în uh, legătură cu modul în care ne-am adaptat noi la aceste schimbări mediatice. Inițial, proiectul nostru s-a adresat uh, celor care aveau nevoie de formare, de educare față de uh, cum trebuie să se raporteze la conținuturile mediatice, dar uh, de asemenea, a apărut oferta online și cetățeanul a trebuit să fie educat în legătură cu modul în care accesează aceste conținuturi online și cum le uh, partajează. Deci, um, inclusiv fiecare are posibilitatea să posteze pe internet uh, puncte de vedere, dar uh, din acest punct de vedere apare și riscul unor dezinformări. Și uh, din acest punct de vedere trebuie să fie avertizat fiecare. Proiectul nu a fost dedicat doar cetățenilor tineri, ci și categoriei seniorilor eh, pentru că și ei trebuie să se adapteze la era digitală și de multe ori, sigur, vâsnicii eh, au eh, greutăți din acest punct de vedere, dar și tinerii, pe de altă parte, trebuie să analizeze critic impactul informațiilor pe care le postează. Deci uh, am început cu un buget foarte modest. În primul an uh, am putut finanța două proiecte. 250 uh, de mii de euro a fost bugetul inițial și după aceea am avut două proiecte. În anul următor am avut 500 de mii de euro la dispoziție pentru două proiecte și cu 500 de mii uh, de uh, euro până la urmă am reușit uh, în perioada următoare să finanțăm patru proiecte, inclusiv proiectul din 2017 uh, am finanțat un proiect în care am analizat impactul informației online, modul în care femeia este prezentată online, uh, specificul feminin și sănătatea femeii. Și am analizat uh, uh, de asemenea aspecte legate de alfabetizare mediatică, um, ceea ce uh, jurnalistul trebuie să cunoască pentru a se adresa cetățeanului. Cred că proiectele pe care le-am finanțat în cadrul acțiunilor pregătitoare, ne uh, creează un fundament solid și pe viitor în domeniul alfabetizării mediatice în uh, cadrul proiectelor Creative Europe după 2020. V-aș ruga să aveți în vedere și uh, săptămâna alfabetizării mediatice va, se va derula în martie 2020. Um, vom avea un eveniment la Zagreb și vom uh, prezenta o serie de proiecte care țin de acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult! Danke, Frau. Mulțumesc foarte mult, doamna Bopton, pentru prezentare. Stimate colege, stimați colegi, putem uh, trece acum la întrebările dumneavoastră. Fiecare va dispune câte un minut pentru întrebare. Vă rog să precizați cui îi este adresată întrebarea și va fi o procedură tip ping-pong. La fiecare întrebare va urma și răspunsul și începem acum cu uh, Luis. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-mi adresez întrebarea doamnei Rigler. Pot să vă spun că intervenția dumneavoastră m-a dezamăgit uh, profund, pentru că criteriile dumneavoastră cred că nu sunt credibile. E clar că dumneavoastră aveți uh, deja anumite priorități și alegeți proiectele pilot în funcție de aceste priorități, de agenda dumneavoastră. Și uh, ca să respingeți uh, proiectele care nu vă plac, găsiți tot felul de justificări formale. Ați respins, de exemplu, proiecte pilot cu justificarea că linia bugetară nu era cea corectă. Atâta, nimic în plus. Sau ați considerată uh, ca uh, T un uh, proiect pilot care propunea sărbătorirea anului Schumann sau spuneați că nu intră în competența dumneavoastră faptul că se propune uh, un act instituțional. Însă cum puteți să spuneți că această propunere despre actul interinstituțional poate să depășească competențele dumneavoastră? Spuneați că depășește competența comisiei faptul că se propune cu caracter uh, de recomandare uh, o curiculă de educație în vederea cetățeniei europene. Mi se pare că nu e credibil, doamna Rigler. Nu puteți să ne tratați drept proști aici, vă spun sincer. Sau dacă nu sunteți de acord, dacă um, aveți vreun aviz din partea serviciului juridic, arătați-ne-l și nouă, prin care să ni se arate că s-a depășit competența comisiei într-un astfel de proiect. Dumneavoastră chiar nu aveți competența de a propune așa ceva? Domnul Winkler. Yes. Doamna Rigler. Mă scuzați. Mulțumesc pentru întrebare. Nu pot decât să repet ce am spus mai devreme, și anume că noi nu evaluăm proiectele după meritele lor, ci în funcție de criteriile juridice care sunt prestabilite. Este vorba de o abordare și o evaluare legală, juridică, pentru a vedea dacă acest proiect poate fi finanțat prin proiectele pilot sau dacă ar putea fi finanțat prin acest program, printr-un proiect. În ceea ce privește comentariile pe care le-ați făcut la La celelalte proiecte, la categoria D, și aici um, avem nevoie de un aviz juridic și e nevoie de o categorizare D, pentru că altfel am fi puși în dificultate cu astfel de proiecte și nu le-am putea implementa. Și, pe de altă parte, nu știu dacă am înțeles foarte bine comentariul dumneavoastră pe care l-ați făcut uh, legat de curicula. Însă, e adevărat, după cum știți, UE are o competență limitată în domeniul educației, intervenție din sală, da, dar nu pentru a propunere, pentru că tocmai asta era întrebarea mea. Există o diferență aici între a impune o anumită curiculă și a o propune. Da, dar statele membre sunt responsabile pentru conținut, pentru conținutul uh, educativ și uh, curicula face parte din aceasta. Deci nu ține de nivelul european să hotărâm asupra unui anumit tip de curiculă și să spunem statelor membre că aceasta trebuie implementată în școli. Domnule Tevesa, există posibilitatea să transmiteți alte întrebări și în scris și puteți trans... Ar fi nedrept dacă extindem această întrebare față de ceilalți colegi, dacă dumneavoastră ați monopoliza acum prea mult timpul, așa încât propun să mergem mai departe și voi da cuvântul doamnei Banton. Bunting? Na, Bunting? Sorry, couldn't find the microphone. Iertați, nu dădeam de microfon. Da, și eu am o întrebare, mă rog, am propus două uh, proiecte și nu uh, fac pledoaria proiectelor mele, nu aici discut acest lucru, însă ce mă îngrijorează pe mine este că ambele proiecte se refereau la educația științifică. Una se referea la educația continuă pentru adulți și cealaltă se referea la educația științifică pentru fete. Din punctul meu de vedere, științele și, mă rog, tot ce ține de partea de inginerie sunt o componentă esențială a culturii europene și deci nu ar trebui să fie izolate izolate, așa, înghesuite într-un colț undeva în afara perimetrului cultural. Însă ce mă îngrijorează pe mine este că ambele proiecte au fost respinse pe considerente că deja erau acoperite de alte programe de finanțare, iar uh, consecința este că nu se justifică sub niciun fel acest lucru. Nimeni niciodată în această încăpere n-a propus nimic legat de educația științifică și mă declar îngrijorată pentru că toate proiectele științifice. Mă întreb dacă întotdeauna se va spune, păi se găsește în orizont 2020, păi finanțarea este și la Erasmus. Uh, nu credeți că exista o altă perspectivă culturală pe care acest grup de cetățeni ar putea să o aducă educației științifice? Nu-i tot una cu rigoarea științifică pretinsă ca și criteriu în orizont 2020 și nici de uh, programele de învățământ, presiunea pe care există asupra programelor de învățământ uh, care se se regăsește în Erasmus. Aș dori ca această comisie să fie ceva mai ingenioasă și uh, mai deschisă un pic, însă, dar se vede treaba că nu se pune problema și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră pe acest subiect. Yes, thank you for your uh, question. Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Înțeleg uh, foarte clar că în momentul în care astfel de măsuri pregătitoare și respectiv proiecte pilot sunt propuse de către Parlament, eh, da, sunt proiecte valoroase, programe care ne plac. Pe de altă parte, însă, nu e ușor nici comisie să spună nu vă supărați, este categoria C, pentru că uh, el este deja acoperit ca finanțare de către alte programe. Mă tem că acestea sunt însă regulile de funcționare. Așa se aplică definiția unui proiect pilot, definiția juridică pe care o găsiți în regulamentul financiar și este un lucru care în temeiul sistemului și regulilor de funcționare actuale nu poate să fie depășit acest cadru. Această educație științifică și proiectele dumneavoastră, sigur, sunt proiecte de jos în sus, pot fi formate consorții universitare și de instituții de învățământ care să susțină aceste proiecte și care să depună dosare de finanțare. Nu înseamnă acest lucru că pentru că un proiect cade în categoria C, nu înseamnă, spuneam, că acest proiect nu va vedea vreodată lumina zilei, pentru că poate să fie un proiect de tip, mă rog, de jos în sus cumva, uh, iar programele noastre cumva așa și funcționează. Aceasta este abordarea. Atunci, uh, confirmați cumva că nu se justifică vreodată să se propună din partea acestei comisii niciun fel de proiect care să vizeze educația științifică. Asta îmi spuneți, de fapt, cu subiect și predicat. Cam radical comentariul dumneavoastră, vă lipiți un pic la concluzii, dar uh, rămâne de văzut din partea fiecărui proiect ce se propune, însă v-aș sfătui pe dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră, dacă aveți o idee de proiect și dacă nu sunteți foarte siguri că există sau nu există acoperire în temeiul legal, luați legătura cu noi direct pe canalele neoficiale și oficiale și întrebați-ne există o perspectivă sau o dimensiune care i-ar permite să intre în categoria B și asta înseamnă că există numai o acoperire parțială la capitolul finanțare sau dacă este complet acoperit deja. Mai departe, o să-i dau cuvântul doamnei Șoldrova. Mulțumesc foarte mult. Stim colegi, uh, aș avea o întrebare legată cu uh, întrebarea anterioară. Eu cred că experiența mea legată de proiectele pilot este destul de bună și uh, înțeleg că există interes pentru a înțelege modul în care Comisia Europeană analizează proiectele pilot. Am văzut și exemple date și am constatat că există proiecte care completează programele actuale aflate în derulare, pentru că ă, nu a existat finanțare prin programele existente pentru actualele proiecte educația științifică îmi mm, mm, place foarte mult ca proiect. Trebuie să găsim ceva ce nu a putut să fie finanțat prin Erasmus. Aș întreba și uh, dacă uh, diversele organizații sau statele care au probleme cu uh, integrarea migranților, fie că este vorba de refugiați, fie că este vorba de cetățeni aflați într-o situație socială precară, dintr-un mediu patologic din punct de vedere social pot să fie sprijiniți pentru integrare pentru că este dificil uh, să ai proiecte care sunt în competitivitate între ele, în concurență. Ar trebui să existe posibilitate de finanțare pentru asemenea proiecte. Care este experiența dumneavoastră? ce ați evaluat din acest punct de vedere, ce ați respins, pentru că trebuie să avem o abordare sistematică. I-ați adresat întrebarea uh, doamnei Esteban. Uh, uh, Mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebare. Unul din obiectivele Erasmus Plus este să financeze proiecte care promovează incluziunea unor grupuri dezavantajate. Specificul refugiaților știm că a devenit o prioritate uh, pentru că a fost o situație de urgență și acești oameni au trebuit să uh, aibă posibilitatea să se integreze în societatea noastră. Uh, da, uh, sportul este o posibilitate pentru că nu implică neapărat cunoașterea limbii din țara respectivă, sportul uh, dezvoltă anumite uh, competențe la uh, nivelul copiilor, inclusiv competențe de muncă până la urmă. Deci este o modalitate foarte eficientă pentru a atinge obiectivul integrării. Mă refer la prezentarea mea. Ați constatat că de-a lungul anilor am avut rezultate din ce în ce mai bune, pentru că proiectul a devenit din ce în ce mai cunoscut. Deci, în momentul în care avem uh, oferte, evaluăm uh, respectivele propuneri, inclusiv Ehm, sigur, în baza criteriilor eh, care eh, au fost prezentate. Uneori este destul de eh, dificil pentru că avem proiecte de înaltă ținută, de calitate ridicată, dar sigur că trebuie să ne vedem ce ne permite bugetul să realizăm. Și există, din acest punct de vedere, o responsabilitate a Comitetului de Evaluare. Până la urmă, trebuie să selectăm acționăm un grup de proiecte și în funcție de bugetul de care dispunem. Sper că am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Esteban. Îi dau cuvântul acum doamnei Petra Camerevert. Mulțumesc foarte mult. Cred că prezentarea proiectelor care uh, uh, am avut-o astăzi eh, demonstrează că există proiecte pilot care se derulează cu succes și care pot să fie integrate și în programe care să se deruleze după aceea pe cale normală și s-ar putea ca pe viitor acesta să fie un mod de lucru. Sigur că evaluarea proiectelor pilot este destul de dificilă, trebuie să operezi cu criterii obiective, deci Înțeleg, pe de altă parte, și punctul de vedere al unor colege sau unor colegi care le spun um, nu înțeleg exact de ce s-a decis într-un fel și nu în altul în legătură cu soarta unor proiecte. Poate că ar fi nevoie de explicații suplimentare de ce proiectul se uh, integrează în uh, categoria C sau D și nu în A sau B. Poate că trebuie să menținem legătura cu Comisia pentru ca un proiect uh, binevenit să fie astfel conceput încât să aibă și șanse de uh, a fi evaluat corespunzător. Eu am vorbit și despre o plusvaloare europeană. Proiectele care au fost până la urmă selectate uh, uneori uh, au un caracter uh, mai limitat uh, național. Cum putem să operăm cu proiecte care să aibă și o latură europeană mai pregnantă, de pildă în legătură cu integrarea refugiaților sau migranților în general ar fi important și mai ales în domeniul proiectelor sportive ar fi important. Frau Riegler, möchten Sie kurz darauf antworten? Doamnă Rigler, doriți dumneavoastră să răspundeți? Mulțumesc pentru întrebare. Când analizăm un proiect pilot, trebuie să fim uh, coerenți în evaluare și facem acest lucru în întreaga noastră uh, activitate de evaluare, pentru că, până la urmă, nu analizăm valoarea conținutului proiectului, ci temeiul legal și, de acest punct de vedere, consistența legală. Sigur că poate că e nevoie de explicații mai amănunțite de ce un anume proiect pilot a fost încadrat într-o anume categorie. Dar uh, deja din uh, argumentele pe care le oferim uh, reiese că am uh, acționat coerent. Doamna Esteban. Mulțumesc pentru întrebare, doamna Camerevert. Cum putem să oferim o valoare adăugată europeană proiectelor finanțate? Am vorbit despre uh, rețele și diseminare. Există uh, sute de proiecte care se derulează în Europa. Uh, există unele lansate de organizații mici, regionale, dar și unele care sunt propuse la nivelul unui stat. Deci, întotdeauna uh, suntem atenți la uh, punerea în aplicare și la crearea de rețea, rețele, pentru că asta îți permite, până la urmă, un schimb de uh, bune practici. Și eu cred că în felul acesta, prin construirea acestei comunități de la un an la altul, putem inclusiv să vorbim despre integrare prin sport a refugiaților, de pildă. Cum se ajunge la asta? Sigur, un meci de uh, fotbal este o chestiune, dar să te integrezi în societate este altceva. Uh, sigur că primii veniți uh, sunt beneficiari uh, ai, uh, poate și cunoscători ai uh, limbii respective și uh, pot să profite. Știu că la Bruxelles se derulează de pildă un proiect pentru uh, copiii neînsoțiți ei învață uh, neerlandeza, învață franceza și uh, încercăm uh, prin uh, antrenori inclusiv să dezvoltăm anumite uh, capacități um, pentru că la rândul lor după aceea să poată să pregătească alți copii. Deci gândim și într-o perspectivă mai îndelungată pentru a spori calitatea proiectului respectiv. Mulțumesc, doamna Esteban. Dau cuvântul acum doamnei uh, euh, Bonjour à tous. Euh, Salima. Madame Esteban. Mulțumesc. Vreau să adresez o întrebare doamnei Esteban în uh, continuarea întrebării anterioare. Într-adevăr, sportul este un factor de incluziune foarte bun pentru că el uh, răspândește valorile și cultura europeană. Vreau să vă întreb de aceea dacă în aceste asociații, pentru proiectele alese, în ce proporție sunt incluși și cetățenii care nu sunt refugiați și dacă se poate cuantifica în vreun fel uh, legătura socială la care se ajută și uh, acel obiectiv european, egalitatea uh, socială. De multe ori am văzut că e vorba de asociații sau cluburi de fotbal și vreau să vă întreb de aceea dacă femeile sunt și ele prezente, dacă se are în vedere și acest criteriu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Dacă am înțeles bine prima întrebare, vă referiți la procentajul de persoane care nu sunt refugiați și care participă la aceste proiecte. Prin această cerere de oferte, noi, practic, am dorit să avem un obiectiv de integrare socială pentru refugiați, însă pentru programul uh, Erasmus Plus uh, general, care va începe practic chiar săptămâna aceasta, există obiective mult mai extinse de integrare socială a diverselor categorii de persoane, migranți, persoane defavorizate sau alte comunități uh, mai puțin privilegiate, însă pentru acest caz concret, obiectivul erau în primul rând refugiații. este tocmai tipul de proiecte pe care noi uh, l-am finanțat pentru că asta ne-a cerut Parlamentul. A doua întrebare, cea referitoare la uh, amestecul social. Nu știu dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră, pentru că aceste proiecte vizează în primul rând refugiații, perso- proiecte care vor include uh, și persoane din cartier, bănuiesc că la asta vă refereați. În acest sens pot să vă spun că uh, echipele de fotbal, de exemplu, nu sunt uh, alcătuite doar din refugiați, bineînțeles, participă și alte persoane din afară și uh, felul acesta se partajează momente extrem de importante pentru copiii de cartier care vin, de exemplu, să se joace alături de uh, copii refugiați și există în felul acesta posibilitatea de a avea uh, schimburi culturale foarte interesante. În ceea ce privește egalitatea de gen și promovarea acestui obiectiv, pot să vă confirm că într-adevăr este unul din obiectivele proiectelor uh, noastre. La clubul de fotbal, de exemplu, Crainem este un exemplu. Acolo există o echipă de fotbal feminin alcătuită și din femei migrante, refugiate. Avem însă și alte proiecte care nu au neapărat legătură cu fotbalul, cum ar fi, de exemplu, proiecte uh, pe tema atletismului, unde ținem cont de acest obiectiv al egalității de gen și, bineînțeles, femeile sunt incluse. Mulțumesc, doamna Esteban. M-am trecut și eu pe listă în calitate de ultim vorbitor și aș, și anume, aș fi vrut uh, să mă raliez puțin exprimată doamna Petra Cameră uh, Ebert. Într-adevăr, și noi vrem să știm cum stau lucrurile cu aceste proiecte pilot, nu suntem singuri și alți colegi au aceeași senzație și anume că acest schimb uh, și acest, uh, acest proces de evaluare, schimburile care au loc cu europarlamentare, ar trebui să fie un pic mai intense, pentru că am constatat că anumite lucruri care nu sunt de o asemenea actualitate presupun anumite cunoștințe, anumit tip de experiențe uh, cunoștințe și experiențe care cumva nu sunt deținute de către persoanele din comisiile de evaluare ca să aibă posibilitatea să evalueze corect, așa cum se cuvine, aceste proiecte. Și mă rog, se întâmplă acest lucru de multe ori, nu suntem perfecți. Sigur, suntem oameni. Vă întreb de aceea dacă există pe viitor posibilitatea ca și în acest proces de evaluare uh, Uh, să existe împreună cu cei care depun dosarele, să existe schimburi mai intense, o colaborare mai strânsă, astfel încât uh, cumva să se rezolve aceste lipse eventual de uh, cunoștințe, cu atât mai mult dacă omul este direct implicat și dacă se poate vorbi cu el în această fază, cred că ar fi suficient pentru că acest lucru înlesnește un schimb de informații. Practic, ceea ce am putea face, am avea unii de învățat de la ceilalți, parlamentul de la comisie, comisia de la parlament, pentru că, într-adevăr, uh, și europarlamentarii reprezintă interesele alegătorilor lor și trebuie să dea explicații în fața acestor alegători, așa încât mi se pare, repet, o idee foarte bună ca pe viitor să prevedem această posibilitate de a avea un schimb încă din faza de evaluare a proiectelor. Cred că ar fi foarte bine. Da, mulțumesc foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră. Referitor la acest lucru, repet ceea ce am mai spus când i-am răspuns doamnei Camer Evert, și anume, comisia este cât se poate de dispusă ca înainte de uh, depunerea acestor uh, încheierea depunerii dosarelor împreună cu, nu știu, cei care au înaintat aceste dosare, împreună cu biroul să se întâlnească și să vadă dacă un proiect sau altul, într-adevăr, uh, este acoperit de alte uh, programe de finanțare sau de către alte dispoziții juridice și dacă se încadrează în categoriile A, B sau D și eventual să vă dăm anumite ponturi, dacă este cazul, să spunem cam care este categoria de proiecte care s-ar situa în categoria C și care categorie de proiecte sunt mai degrabă proiecte de categoria B sau A. De asemenea, noi la comisie, nu știu dacă anul trecut sau dacă anul dinainte, în orice caz în anii precedenți, am organizat mici seminarii, uh, ateliere informative pentru asistenți și pentru angajații Parlamentului, uh, înainte de depunerea dosarului, tocmai pentru a li se explica ceea ce v-am explicat și eu aici, și anume care sunt criteriile de evaluare, care sunt categoriile, la ce trebuie să fiți atenți și Asta dacă vreți ca proiectul noastră pilot să treacă de acest filtru și dacă există interes în acest sens, putem să renoim această tradiție, care de vreo 2-3 ani a fost întrerupă, să o continuăm și să o luăm de la capăt cu aceste seminare informative înainte de expirarea termenului de punere a dosarelor, tocmai pentru a explica în ce mod face evaluarea comisia și care este temeiul uh, procedurii de evaluare. Foarte concret, sigur ar putea, eventual, nu știu dacă ar putea colegii de la comisie Sigur că nu au, uh, cum spuneam, aceste cunoștințe pe anumite subiecte, într-adevăr, uh, așa încât mă gândeam că la partea de evaluare nu ne pronunțăm pe conținut, pe valoarea proiectului, nu pe asta ne concentrăm, ci pur și simplu, pur și simplu facem o analiză juridică dacă sunt îndeplinite criteriile, dacă este deja acoperit un anumit proiect, dacă eventual corespunde cu prevederile tratatelor și cu ce scrie în regulamentul financiar și altele. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Rigler. Mă gândesc că sunt ultimul care a pus... Mă gândeam eu că sunt ultimul pe listă. <laughs> dar mai sunt alte persoane. Doamna Melbard are cuvântul, vă rog frumos. Uh, thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, am cerut să iau cuvântul, dar uh, secretariatul nu m-a pus pe listă imediat. Aș avea câteva întrebări. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea acestui mecanism a proiectelor pilot. Eu sunt nou eurodeputat nou membru al Parlamentului și pentru mine este extrem de important să înțeleg cum funcționează acest mecanism. Și o întrebare de natură tehnică. Nu știu dacă îi formați pe noi membri aleși ai Parlamentului pe această temă și o a doua întrebare, care este calendarul pentru aceste proiecte pilot pentru următoarea perioadă bugetară? Și două întrebări referitoare la proiectele pilot. Prima întrebare pentru uh, proiectul pilot referitor la uh, diversitatea muzicii în Europa, ceea ce mi se pare extrem de important pentru ecosistemul muzical în Europa. În prezentarea dumneavoastră ați uh, discutat și despre chestiuni educaționale. Și mă întreb dacă în proiect se reflectă și rolul uh, școlilor de muzică. O a doua întrebare legată de inițiativa alfabetismul, uh, mas, alfabetizarea mass media pentru toți și dacă există inițiative specifice și rezultate în ceea ce privește participarea femeilor și a adulților, pentru că există o provocare esențială aici și anume cum să-i atragi pe adulții care nu sunt incluși într-un program uh, formațional și vreau să știu dacă aveți bune practici pe care să le recomandați uh, în urma acestor proiecte. Mulțumesc. Cred că ar trebui să dăm cuvântul uh, pentru răspuns. Suntem deja într-o mică criză de timp. Um, yes, on induction... Mulțumesc. În ceea ce privește uh, cursurile de informare pentru Parlament, bineînțeles, dacă dumneavoastră doriți acest lucru, noi putem fi la dispoziția dumneavoastră pentru a face astfel de programe. Iar cât privește a doua întrebare, calendarul uh, pentru următoarele proiecte pilot în viitoarea procedură bugetară, Cred că termenul de prezentare este mai anul viitor. Evaluarea se face de către Comisie în luna iunie, însă și în acest caz Parlamentul, din câte știu, uh, trebuie să informeze, bineînțeles, membrii. Cealaltă întrebare referitoare la alfabetizarea în domeniul mass media cât privește adulții care au fost incluși. Din experiența mea în proiectele pe care le-am condus, cred că elementul cel mai important este participarea în anumite organizații în diverse orașe. De exemplu, un element interesant pe care l-am văzut a fost cooperarea între astfel de organizații și biblioteci. Bibliotecile, de exemplu, Uh, oferă posibilitatea de a uh, include cetățenii mai în vârstă pentru uh, ca aceștia să utilizeze rețelele sociale și alte elemente disponibile. Deci e clar că astfel de organizații pentru angajarea comunităților sunt esențiale pentru adulți și, în general, alfabetizarea în domeniul uh, uh, mass mediei, interesant este tocmai să vii cu elemente inovatoare pentru a-i atrage pe oameni. Mulțumesc! Mai uh, dorește cineva să răspundă? Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare și pentru uh, aprecierea pozitivă a proiectului nostru pe tema muzicii. Este important ca cursurile de training să fie deschise pentru toate asociațiile de tip formal sau informal care au astfel de experiență. Mulțumesc și ultima întrebare. După aceea vom trece la următorul subiect. Mulțumesc foarte mult, domnul Framkovski. Mulțumesc pentru informațiile furnizate. Am o întrebare legată de proiectul ARTE, care uh, se va încheia anul viitor. Doriți uh, să îl continuați într-o altă formă și dacă da, cum va putea să se integreze acest proiect într-un program? Thank you for your question. Indeed, we all... Mulțumesc pentru această întrebare. Și noi considerăm că e vorba de un proiect de succes și, bineînțeles, nu schimbi un astfel de proiect reușit. Dacă lucrurile au mers bine, nu ai niciun motiv să fie schimbat de-a lungul timpului uh, lucrurile au fost promovate și credem că putem extinde și mai mult acest proiect, deci putem menține elementele bază ale proiectului așa cum sunt, pentru că au avut reușită și să obținem finanțare suplimentară. Sunt convinsă că aceasta va oferi noi oportunități pentru a merge mai departe. Să nu planificăm în niciun caz schimbarea elementelor de bază ale proiectelor. Ideea ar fi să continuăm cu proiectul, tocmai plecând de la succesul său. Dankeschön. Mulțumesc foarte mult. Încheiem aici uh, dezbaterea pe marginea acestui puncte pe ordinea de zi. Mulțumesc călduros invitațiilor noștri. Subiectul este unul care ne preocupă intens și sper că și uh, după acest schimb de vederi important pe care l-am avut, să putem în viitor să aprofundăm schimbul de vederi și cred că vorbesc în numele tuturor colegelor și colegilor. În acest sens, vă mulțumesc încă o dată și vă aștept cu plăcere cu altă ocazie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Stimate colegi, stimați colegi, trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, un schimb de vederi cu Forumul Tinerilor Europeni. Cel puțin o dată pe an, în Comisia Cult, avem un schimb de vederi cu tineri cetățeni europeni. Este vorba despre a afla punctele de vedere, evaluările tinerilor, să obținem și propuneri concrete pentru a ne îmbunătăți comunicarea, pentru a ajunge mai repede la uh, tineri. Unul din principalii noștri interlocutori este Forumul European pentru Tineri, uh, reprezentat de Andreea Cazamenti și Judith Lanta. Îi salut călduros acest schimb de vederi vine în momentul potrivit pentru că în clipa de față, în cadrul uh, trialogurilor cu Consiliul și Comisia, elaborăm programele noastre pentru cadrul financiar. Și, după cum știți, programele noastre, cum sunt Erasmus Plus, de pildă, sunt orientate puternic pe preocupările tinerilor. De aceea, noi am și organizat recent uh, o întâlnire cu noi comisari. Ne furnizează suficient material pentru noua discuție și îmi face plăcere că pot afla din partea Forumului Tinerilor Europeni care este punctul lor de vedere în legătură cu programele de finanțare finanțare pentru uh, activitatea culturală și uh, care sunt principalele preocupări pentru tine din acest punct de vedere. Vă dau cuvântul pentru o scurtă prezentare care să nu depășească 15 minute și după aceea sigur că vom avea din nou întrebări și răspunsuri. Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Stimate domnule președinte, stimați membrii ai Parlamentului European, stimați colegi, stimați prieteni, înainte de toate aș vrea să vă mulțumesc pentru inițializarea acestui dialog și uh, Ehm, pentru faptul că tinerii sunt în uh, centrul întâlnirii dumneavoastră. Există o îndelungată a cooperării între Comisia Cult și forumul nostru și îmi face plăcere să constat că dumneavoastră continuați lucrarea cu noi pentru a îmbunătăți viața tinerilor. Aș dori să mă prezint, sunt Andreea, sunt membru al prezidiului Forumului Tinerilor Europeni, sunt uh, unul din tinerii voluntari voluntari care conduc această organizație și eu am și pe colega mea alături care de asemenea este coordonatoare și Alfonso Liberti și Judith Lantai din echipa noastră. Vă vom sta la dispoziție pentru întrebări, pentru discuția care urmează acestei prezentări. Vreau să vă spun că suntem onorați să ne aflăm în mijlocul dumneavoastră. Încă o dată mulțumiri pentru această ocazie. Înainte de a ajunge la un schimb de vedere, aș vrea să ne prezentăm pe scurt despre ce este uh, activitatea noastră, care sunt provocările în fața tinerilor în zilele noastre și ce putem face împreună pentru a face față acestor provocări. Voi începe cu o prezentare. Se pare că <laughs> funcționează și tehnica. Forumul European este o instituție independentă, o platformă democratică. Tinerii uh, sunt sufletul acestei organizații și uh, în adunarea generală uh, se află tineri dintr-un număr uh, mare de organizații neguvernamentale Există consilii ale tinerilor din uh, toate statele membre care fac parte din forumul european și de asemenea organizații internaționale. Ce ne propunem să facem? Lucrăm uh, pentru a-i capacita pe tineri să participe activ la activitatea uh, socială pentru ca viața lor să se îmbunătățească. Le prezentăm uh, drepturile și reprezentăm interesele organizațiilor de tineret. Cine sunt organizațiile membre? Sunt organizații umbrele, cum suntem și noi, fiecare cu număr mare de membri, organizații pe plan local sau național. Prin rețeaua noastră ajungem la milioane de tineri. Membrii noștri reprezintă o mare varietate de grupuri de tineri și există inclusiv uh, grupurile LGBTI, plus, uh, de asemenea, minorități rurale, minorități naționale, tineri uh, din organizațiile celor cu dizabilități, dar și a migranților sau ai populației rome da, și musulmani. Deci uh, există o mare, mare varietate de organizații uh, ale tinerilor. Vorbim despre probleme de cetățenie, educație, uh, locuri de muncă pentru tineri, schimbări climatice, dezvoltare durabilă, tot felul de teme sunt în atenția noastră. Forumul Tinerilor este o organizație aflată în dezvoltare pentru că și sectorul sectorul uh, tinerilor uh, se dezvoltă. Tinerii sunt din ce în ce mai interesați în a, se, uh, în a fi activi prin organizații de tineret și Există un eurobarometru din uh, martie-aprilie anul curent, care demonstrează că 75% dintre respondenți um, sunt implicați în acțiuni, în mișcări uh, specifice ale tinerilor. Sigur că uh, acest angajament înseamnă și că este nevoie de o uh, susținere crescută pentru activitățile specifice ale tinerilor, deci de o finanțare uh, crescută și uh, în felul acesta putem crea posibilități suplimentare pentru tineri să-și desfășoare activitatea și să participe la luarea deciziilor. Tot mai mulți tineri din Europa sunt și votanți un exemplu clar uh, este că la alegerile uh, europarlamentare din anul curent, statisticile demonstrează că uh, categoria de vârstă între 18 uh, ani și 24 de ani a crescut substanțial, uh, pentru că uh, de la 28% în alegerile din anul 2014, procentajul a crescut acum la 42% în anul curent. Deci putem spune că tinerii au avut un vot cheie în ce privește uh, alegerile din 2019 și, din păcate, tinerii sunt încă subreprezentați în structurile decizionale. Deci, noi trebuie să creăm uh, spațiu, posibilitate pentru tineri să participe la luarea deciziilor. Faptul că numărul tinerilor uh, participanți la campania electorală uh, pentru Parlamentul European în 2019 s-a datorat și uh, implicării organizațiilor de tineret în această campanie forumul nostru a fost deosebit de activ. Campania s-a derulat sub motoul Change is coming, urmează schimbarea am avut întâlniri în 89 din orașele europene, ne-am întâlnit cu tinerii, am vorbit despre Uniunea Europeană. Este o parte din modul în care ne-am implicat în această campanie. Dar nu ne-am oprit odată cu momentul alegerilor, am continuat să conlucrăm cu mulți dintre dumneavoastră, eurodeputații care doresc să susțină tinerii, au existat uh, grupuri care au interacționat din acest punct de vedere, pentru că este important să putem dovedi că problematicile care îi preocupă pe tineri sunt în atenția tuturor comisiilor din Parlamentul European. Acestea ar fi câteva cuvinte despre noi, dar aș dori să vă spun de asemenea câteva cuvinte despre provocările aflate în fața tinerilor din Europa, pentru că noi avem capacitatea să îi întrebăm pe tineri care sunt provocările din punctul lor de vedere în momentul de față și am notat câteva din domeniile în care tinerii au spus că uh, au sentimentul că decidenții ar trebui să acționeze uh, mai hotărât uh, pentru a le permite exercitarea drepturilor lor, pornind de la criza climatică, pentru că tinerii își doresc ca decidenții să uh, recunoască în clipa de față ne aflăm într-o situație de criză și că acțiunile trebuie să fie uh, luate pe termen lung și să fie acțiuni durabile, atât luate de instituțiile europene cât și de guvernele naționale, pentru ca uh, să existe și în viitor societăți înfloritoare. De asemenea, constatăm că drepturile omului uh, nu sunt recunoscute peste tot ca fiind inalienabile. Trebuie să existe și drepturi drepturi ale tinerilor uh, care să fie respectate. De adesea există bariere în calea tinerilor pentru a-și exercita drepturile. Ei, de fapt, trebuie să beneficieze în totalitate de drepturile și libertățile fundamentale uh, decurgând din drepturile civice, politice, drepturi sociale, drepturi economice, etc și în ce privește spațiul civil, care este din ce în ce mai limitat. Da, ă, trebuie ca tinerii să se angajeze mai hotărât prin ă, organizațiile de tineret, ă, pentru că activismul în rândul tinerilor poate să participe la uh, întâmpinarea provocărilor uh, actuale. Există, din păcate, și uh, legi restrictive care îi uh, blochează pe tineri în a se implica în anumite activități, de pildă subiecte legate de drepturile LGBTI, de drepturile umane în general. De asemenea, există și o îmbătrânire a populației și um, tinerii uneori um, nu uh, beneficiază de șanse de incluziune socială sau de șanse la accesarea unor locuri de muncă într-un număr și o calitate corespunzătoare. Nu în ultimul rând, digitalizarea uh, preocupă uh, tinerii pentru că este un fenomen care se manifestă în uh, toate domeniile și uh, are implicații care interesează și această pătură populației. Aș dori să menționez câteva aspecte legate de activitatea noastră. La fiecare doi ani organizăm uh, în cadrul evenimentelor uh, pentru uh, tineretul european împreună cu Parlamentul European, uh, festivalul You um, organizat la Strasburg și decidenții din instituțiile europene se întâlnesc cu tinerii Recent, la acea, o asemenea întâlnire, peste 10.000 de tineri au participat la festivalul de la Strasburg și acolo s-a vorbit despre provocările vieții tinerilor în zilele noastre. Și uh, în mai uh, anul viitor va avea loc un nou festival. De asemenea, vorbim despre o uh, capitală a tinerilor europeni uh, ne eh, dorim ca politicile eh, pentru tineret să eh, fie în atenția marilor orașe. Anul acesta am, am avut o activitate în Serbia, anul viitor ne întâlnim în Amien, în Franța și uh, Amienul va deveni capitala tinerilor europeni. Și după aceea mai avem și uh, proiectul intitulat Youth Progress Index în legătură cu uh, o analiză a calității vieții tinerilor prin măsurile economice întreprinse. Îmi va face plăcere să vă ofer amănunte poate mai târziu. Dar constat că mai dispun de încă trei minute și vreau să vă spun despre ceea ce în clipa de față se află pe masa noastră de lucru. Noi uh, colaborăm cu Comisia Cult și este o ocazie pentru noi să vă uh, mulțumim pentru foarte buna cooperare. Uh, avem programul Erasmus uh, Plus, de asemenea Corpul Solidarității Europene, de asemenea colaborăm cu raportoarea Soidrova, cu raportorul Fe. Uh, au fost menționate activitățile precedente, eu fest, alte întâlniri care au fost facilitate de cooperarea cu dumneavoastră. După cum spuneam, aceste programe sunt fundamentale pentru viața tinerilor și este limpede că ă, aceste programe trebuie să fie funcționale la cotă maximă. Noi ne ă, concentrăm pe ă, aplicarea lor și am menționat deja cu diferite ocazii în uh, legătură cu preocupările noastre în cadrul programelor Erasmus Plus sau Corpului uh, Solidarității Europene. Știți că uh, în ce privește acest corp, noi am cerut ca bugetul să crească de 10 ori. Oricum, cred că și triplarea bugetului până la urmă va fi o decizie fericită pentru ca mai mulți tineri să aibă acces la acest program. Ne dorim de asemenea un program care să fie deschis tuturor, deci susținem uh, poziția Parlamentului European ca acest program să devină mai inclusiv, pentru că este important pentru societatea civilă și tinerii din societatea civilă este uh, de asemenea important pentru noi ca și componenta educativă să fie în atenția uh, activităților noastre pentru ca tinerii să fie susținuți în procesul de învățare educativ și uh, să nu se ia bani în acest scop din alte programe care de asemenea necesită o finanțare corespunzătoare. În ce privește Corpul Solidarității Europene, Eh, trebuie să existe un echilibru între acțiunile centralizate și descentralizate. Rețelele europene sunt esențiale și trebuie să putem conlucra și cu organizațiile non-profit. Nu în ultimul rând, eh, eh, trebuie ca aceste programe să fie și uh, Uh, compatibile cu strategia pentru tineret care a fost elaborată și uh, sper acum uh, să putem intra în amănunte în cadrul unei discuții cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc la rândul meu și prin această expunere m am conștientizat cât de important este ca tinerii din Europa tinerii în general să aibă o voce care să fie auzită, să aibă posibilitate să se implice în inclusiv din perspectiva um, negocierilor din uh, Macedonia de Nord și Albania, de pildă, pentru că tinerii trebuie să-și facă auzită voce. Eu cu câteva săptămâni în urmă am uh, fost observator electoral în Kosovo și am avut întâlniri cu tinerii care erau uh, foarte pro-europeni, care uh, mizează pe Europa și cred că și noi în Parlamentul European trebuie să conștientizăm acest lucru, să știm cât de importanți sunt tinerii în Europa pentru proiectele noastre. Dau cuvântul acum domnului Țver. Vă rog. Hvala za besedo, spoštovani gospod predsedujoči. Hvala tudi za. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc în egală măsură și pentru această discuție cu forul um, Tineretului European. Tinerii au mulți prieteni în Comisia noastră, iar acest aviz susținem această poziție și în trialoguri. Eu sunt cel care conduce negocierile din partea Parlamentului European și, în egală măsură, am făcut o promisiune și anume că vom avea o colaborare mai bună împreună cu Forumul Tinerilor și pe alte subiecte. și ne dorim în egală măsură și o finanțare sporită pentru organizațiile de tineret. Ambițiile tinerilor sunt foarte mari, cunoaștem acest lucru, iar Parlamentul European susține aceste demersuri. Parlamentul European ar dorit să crească de trei ori resursele alocate programului Erasmus+. plus, Unii au avut impresia că a mers prea departe, însă noi o să susținem această cauză și anume de a spori finanțarea, pentru că o finanțare sporită înseamnă și șanse mai mari. De asemenea, sunt aici o serie de inițiative doi și permiteți-mi să spun o propoziție nu ne dorim niciun fel de inițiative noi, ci am dori, de fapt, să ne concentrăm pe activitățile tradiționale ale organizațiilor de tineret. Și în egală măsură o să lucrăm și cu, o să ne ocupăm și de organizațiile pan-europene, tinerii, au participat masiv la ultimele regeri europene și acest lucru a dus la rezultate foarte bune și la nivel european și în Slovenia și vă mulțumesc că mi-ați oferit un regat suplimentar. Vă mulțumim și noi, domnule Zver. Așadar, am adunat încă două întrebări. Acum, dragă Petra, ai cerut și tu cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, dragă Andreea, um, stimați reprezentanți ai Forumului European pentru Tineret. Ne bucurăm să vă avem în rândul nostru și și din partea mea un călduros uh, bun venit și mulțumiri pentru numeroasele activități pe care le-ați derulat în ultimii ani sau pe care doriți să le derulați mai departe și mulțumiri îndeoseb pentru buna cooperare între Comisia de Cultură a Parlamentului dumneavoastră, European și dumneavoastră să sperăm că va continua. Ați menționat o serie de chestiuni foarte importante. Din punctul meu de vedere, aș avea o rugăminte cât se poate de călduroasă. Referitoare la Erasmus+, Plus, da, într-adevăr, am uh, susținut ideea sporirii de trei ori a resurselor financiare pentru Erasmus+, Plus și deja se pare că nu au mers foarte bine în Consiliu, în sensul că în Consiliu nici măcar dupla, dublarea resurselor nu, a fost, nu s-a dorit să se um, acorde, așa încât cred că în acest caz ne putem declara foarte mulțumiți dacă și uh, Forumul European ar putea, prin forța pe care o are în statele membre, să-și exprime săracă vocea auzită și să ne audă și să ne ajute și pe noi în această luptă a noastră, în sensul că încercăm să obținem o creștere de trei ore a resurselor financiare. Ar fi acesta un semn foarte important și și pentru noi ar fi o acord acoperire, să spunem, o plasă de siguranță cumva din partea Forului European, având lor în statele membre, mai ales că trebuie să explicăm în statele membre că investiția în tine înseamnă investiție în viitor, iar Erasmus Plus are de aceea nevoie de finanțare suplimentară. Așadar, reiterez rugămintea mea și insist că este foarte important să existe această siguranță, această acoperire pentru noi. Aș dori cumva să cugetăm un pic la un lucru. Ați vorbit dumneavoastră despre capitala europeană a tineretului. Într-adevăr, există deja capitatea culturală europeană care deja mi se cumva a rămas un pic în umbră acest concept și mi se pare că este păcat pentru că aceste activități care se derulează sunt cât se poate de importante și mă gândeam că am putea să reflectăm împreună, să vedem în ce mod am putea să promovăm această nouă inițiativă, acest, acest nou bebeluș al Uniunii Europene și să vedem ce putem obține. Mi se pare că este o inițiativă foarte bună. Mulțumesc! Mulțumim și noi, Petra, și acum are cuvântul doamna Șoidrova, a cerut cuvântul. Eu very much. Uh, I would like to... Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezentare și, în primul rând, pentru inițiativa dumneavoastră și cooperarea pe care ați avut-o cu noi, care este extrem de importantă. Petra a pus o întrebare legată de buget și ar fi foarte util dacă ați vorbi cu partenerii naționali, cu organizațiile naționale, trebuie să facă neapărat uh, lobby față de Ministrul de Finanțe, Ministrul Educației, pentru ca aceștia să crească bugetul la Erasmus. Aveți uh, chiar și în prezentarea dumneavoastră câteva întrebări legate de acțiunile comune, iar pe tema bugetară e clar că avem nevoie de o cooperare foarte strânsă și avem nevoie și de feedback-ul dumneavoastră. De aceea aș vrea să vă pun o întrebare legată de Corpul European de Solidaritate, tocmai pentru că ne aflăm acum în proces de trialog. Și în această perioadă de trialog cu Comisia și Consiliul pe uh, programul Erasmus, uh, S-au constatat uh, diferențe în ceea ce privește procesul de descentralizare sau uh, centralizare. Organizații precum ale dumneavoastră, cum ar fi Forumul European, cred că ar putea uh, să se prezinte direct pentru a obține un grant de la Comisia Europeană și să nu mai concureze cu NGO-urile sau cu organizațiile regionale. Însă Comisia nu este dispusă să accepte acest principiu pe care noi l-am propus la Parlament, care să apară în textul legislativ. De aceea vreau să vă întreb pentru dumneavoastră cât de importantă este această propunere a Parlamentului European. Dacă puteți să îmi răspundeți și să explicați un pic răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc. Vă, dau, vă predau întrebările și puteți răspunde. Mulțumesc. Thank you very much for all Mulțumesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru aceste întrebări și pe toat, pentru toate cuvintele de laudă pe care le-am primit. Bineînțeles, noi dorim să cooperăm cu Comisia de Cultură și așa cum ați spus și câțiva dintre dumneavoastră, am cooperat foarte bine și așteptăm să o facem și în acest mandat și pe viitor pentru a trece acum la conținutul întrebărilor dumneavoastră. Am foarte multe notițe pe care le-am luat, dar am să încep cu Erasmus Plus și bugetul pentru acesta. Sunt absolut de acord, triplarea bugetului este extrem de importantă pentru Parlamentul European și pentru Forumul European, de asemenea. Tocmai de aceea Chiar recent am trimis scrisori către toate ministerele competente din statele membre cu susținerea Consiliului uh, uh, European al Tinerilor și a Forumului European. Nu am reușit să avem susținerea chiar a tuturor ministerelor, dar până acum ne-am descurcat destul de bine. Poate că în următoarele zile veți vedea și acest lucru, pentru că vom încerca să devenim mai vizibili pe rețelele sociale, să atragem atenția asupra importanței triplării bugetului. Și aș mai menționa o altă chestiune. Atunci când vorbeam de Erasmus multiplicat de 10 ori, nu era doar pentru a face o glumă, ci pentru că doream cu adevărat să ne asigurăm că toți tinerii europeni pot să participe în acest program și pentru asta aveam nevoie de o uh, multiplicare a bugetului de 10 ori. De aceea, triplarea bugetului este deja foarte bună și vom încerca să o spunem sus și tare în fața guvernelor naționale. Mulțumim pentru susținere. Încă o dată, trebuie să confirm, Parlamentul European a fost principalul nostru aliat în această luptă pentru triplarea bugetului, de aceea vreau să vă mulțumesc din suflet. În ceea ce privește uh, capitala tineretului european. Titlul este adevărat, a fost uh, creat în urmă cu 10 ani, timp în care s-au întâmplat uh, multe lucruri din ce în ce mai multe orașe care s-au prezentat uh, și ce a fost cel mai important, am văzut că chiar atunci când se finalizează anul respectiv, observăm că există o mai mare finanțare pentru organizații, există din ce în ce mai mult spațiu pentru implicarea tinerilor. Deci acest titlu aduce consecințe care nu se opresc doar la utilizarea propriu-zisă a titlului. Mai mult decât atât, titlul ne aduce Europa și nivelul local la același nivel și mai aproape una de cealaltă. Am văzut cum orașele au început să se implice mai mult, să devină mai cunoscute, să cunoască mai bine politicile și programele europene și așa mai departe. Suntem foarte bucuroși să vedem că și din partea comisiei dumneavoastră interesul este foarte mare. Ar putea fi un proiect pilot, eventual de creat pe viitor, pe această idee atât de bună, însă oricum putem să spunem că suntem uh, foarte mândri de acest titlu. Și atunci când e vorba de Corpul de Solidaritate Europeană și uh, Discovery EU, ar fi într-adevăr nemaipomenit pentru tinerii europeni care beneficiază de pe urma acestei oportunități uh, să se oprească, de exemplu, la capitalele tineretului european, să participe la diverse activități și să se implice cu organizațiile și tinerii de acolo. Nu știu cât timp mai am la dispoziție pentru răspunsuri, dar voi merge mai departe. Un alt comentariu extrem de important pe tema Erasmus Plus și Corpul European de Solidaritate, tema acțiunilor descentralizate. Chiar vă mulțumesc pentru această întrebare. Aceasta este una dintre principalele îngrijorări pe care le avem, o adevărată preocupare din partea forumului nostru și vorbesc aici în numele membrilor noștri, pentru că sunt atât de multe rețele și organizații la nivel european care lucrează cu adevărat cu aceste programe, care au proiecte excepționale alături de tineri europeni, aceștia aducându-și valoarea adăugată și care au um, avut acces la această finanțare dar nu întotdeauna. Poate pentru că de multe ori se află în Belgia și există aici o concurență cu uh, finanțarea națională. Deci, ceea ce spuneam noi este că pentru astfel de organizații e important să poată prezenta cererea la nivel centralizat. E valabil pentru Erasmus+, pentru Corpul European de Solidaritate, pentru ca să fie mai ușor uh, pentru ele să aibă acces la fonduri. Mulțumesc! Următoarea întrebare din partea doamnei Anderson. Bună dimineața și mulțumesc și eu pentru prezența dumneavoastră și pentru prezentarea făcută. Aș avea câteva chestiuni, întrebări de principiu pentru a înțelege anumite dintre propuse de dumneavoastră. În primul rând, unde care sunt uh, argumentele pe care le susțineți dumneavoastră și anume conform cărora tinerii nu au uh, aceleași drepturi, că nu există o egalitate de drepturi, că nu sunt cetățeni cu drepturi egale cumva mai departe, referitor la cetățeni și cetățenie, și aici este, să spunem, un fel de definiție referitor la cum se raportează un individ la statul în care face parte și care are anumite drepturi și obligații. În acest sens, aș fi dorit să știu ce înțelegeți dumneavoastră prin acest concept al unei cetățenii globale, care ar fi diferența între o cetățenie globală față de cetățenia națională, cetățenia unui stat și care sunt avantajele, după părerea dumneavoastră, și îndeoseb care ar fi îmbunătățirile sau care sunt avantajele pe care ar putea spera un cetățean de pe urma unei astfel de cetății globale și uh, raportat la cine ar trebui sau față de cine ar trebui să se prevaleze acest cetățean uh, în legătură cu aceste drepturi. Frau Melbarde, Sie haben das Wort. Doamna Melbarde. Thank you very much, Chair. Uh, I'm happy to... Mulțumesc, domnule președinte. Pentru că sunt o uh, tânără femeie care vin din uh, Letonia, am să vorbesc în această limbă. Uh, Când m-am pregătit pentru această întâlnire, am avut în minte o întrebare. Ceea ce putem face noi în Parlamentul European din perspectivă națională. Dumneavoastră acum uh, puneți întrebarea inversă. Ce am putea face împreună? Eu aș spune că pentru noi este important să nu acționăm doar pentru tineri, ci împreună cu tinerii, atât pe plan național cât și pe plan european. Și este o mare uh, sarcină și o mare responsabilitate pentru noi toți. Pentru că trebuie să avem aceste întâlniri la fața locului cu tinerii pentru a vorbi despre Uniunea Europeană. Eu, din acest punct de vedere, uh, mi-am făcut un proiect câte școli pot vizita în Letonia. În ce privește uh, alfabetizarea mediatică în Letonia. Ea este importantă pentru tinerii din Letonia, motivează mai bine pe tineri pentru activități următoare, pentru posibilitatea de a participa la proiectele europene. Dar sigur că uh, aș avea și o întrebare uh, pe care vă adresez. Care sunt așteptările dumneavoastră uh, din partea noastră? Ce putem face pe plan național? Următoarea intervenție. Gracias, gracias, presidente. Bienvenidos a la, a la... Doamna Benhumea, Benhumea, mulțumesc, domnule președinte, și bun venit aici invitațiilor. Trei comentarii foarte pe scurt. În primul rând, uh, uh, sunt uh, oarecum îndoită în legătură cu organizația dumneavoastră și cum sunteți finanțați și care este bugetul dumneavoastră anual. În al doilea rând, față de provocările care au fost enumerate aici pentru tinerii europeni, și adevărat că vorbesc aici din perspectiva Spaniei, dar mi se pare ciudat că nu se vorbește de ocupare și de îngrijorare în ceea ce privește accesul la un loc de muncă și dificultățile cu care se confruntă tinerii în acest domeniu. O altă problematică, accesul la o locuință, mi se pare ciudat să nu fie printre priorități și diversele obstacole uh, pentru a avea inițiativa antreprenorială în cadrul UE. E clar că poate nu sunt priorități uh, pentru toată Uniunea Europeană, însă în orice caz acestea ar fi priorități pentru Spania. Am uh, ascultat cu atenție și am văzut că de fiecare dată uh, reiterați aceeași idee că bugetul trebuie sporit pentru toate aceste inițiative cu care sunt absolut de acord, însă vreau să vă întreb, tinerii europeni pe care dumneavoastră îi reprezentați, care este rolul lor în construcția europeană, cum îi puteți ajuta pentru ca Europa să ofere mai multe oportunități, mai multă bogăție pentru un stat bunăstare mai clar, care sunt responsabilitățile pe care dumneavoastră sunteți dispuși să le acceptați, să vă luați angajamente pentru a asigura acest proiect de construcție europeană. Mulțumesc! Vă facem o sinteză a celor trei întrebări. Yes, thank you very much once again um, for, uh, for all these questions. We're getting... Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări. Ieșim un pic uh, uh, din zona mea de confort, ca să spun așa, deci pe care o cunosc foarte bine și sper să vă răspund uh, la înălțimea așteptărilor. Ce pot face eurodeputații la nivel național? V-aș încuraja, bineînțeles, să luați legătura cu organizațiile de tineret, uh, cu Consiliul Tineretului din Letonia, de exemplu, sau cu toate celelalte consilii ale tineretelor de peste tot, să vorbiți cu ei, să-i ascultați, să le dați oportunitatea de a dialoga și aceasta și la nivel uh, național și la nivelul uh, guvernelor naționale și v-aș sfătui de asemenea ca tot ce auziți peste tot să readuceți înapoi aici, în această instituție. În mod clar, este un lucru pe care v-aș încuraja să-l faceți. În ceea ce privește tineri europeni, care nu sunt percepuți neapărat ca cetățeni cu drepturi egale. Drepturile omului e clar că sunt universale. Ceea ce ne dorim noi, ceea ce este obiectivul nostru pentru care luptăm, ceea ce considerăm că este esențial pentru tineri, este ca fiecare tânăr să uh, aibă garantate aceste drepturi ale omului. Unele dintre ele au fost menționate deja, E vorba de accesul la locuri de muncă de calitate, la o locuință. Am putea trece în revistă întreaga listă, însă nu cred că acesta este obiectivul întâlnirii noastre de astăzi. Cred că aceasta ar trebui să fie ținta noastră și dezbaterea ar trebui să se centreze pe tinerii care să aibă drepturi de pline și să se poată bucura pe deplin de drepturile și libertățile fundamentale. Dacă discutăm, de exemplu, despre obstacolele în calea accesării acestor drepturi. Am văzut că discriminarea bazată pe vârstă, mă gândesc aici în special la anumite țări, la sistemul bunăstare, sistemul de garanții sociale, politicile sociale din anumite state care nu oferă oportunități anumitor tineri eh, din cauza vârstei lor, pe această temă, dezbaterea este una extinsă. Cât privește aspectele globale, cred că principiul esențial este cel al drepturilor omului, care sunt universale și acesta trebuie să fie elementul de bază de la care trebuie să plecăm. Poate va trebui să fiu un pic mai, răspund, mai rapid pentru a răspunde la toate întrebările dumneavoastră cât privește problematica ocupării. Și aceasta este una esențială. În uh, țara mea, în Italia, situația este dificilă, în Spania de asemenea, și vedem că această problematică este de actualitate în multe țări. Eu am menționat-o foarte pe scurt, însă e clar că este o prioritate pentru noi, o temă pe care lucrăm la Forumul European așa cum am lucrat pe tema garanției pentru tineri alături de Parlamentul European. Am avut o altă campanie și am lucrat foarte bine cu intergrupul pentru tineri, pentru uh, plata uh, stagiarilor interni. Nu știu dacă ați auzit despre acest lucru. În urmă cu câțiva ani am avut o plângere colectivă împotriva Belgiei pe care am început-o tocmai în ideea de a ne extinde după aceea pentru ca acest aceste stagii interne neplătite să fie interzise peste tot uh, în Europa. Ne-am implicat foarte mult la nivelul Fondului Social European. Am încercat să ajungem la multe tematici pe care să le acoperim. Cât privește finanțarea Forumului European de Tineret, Trebuie să recunosc că nu aș putea să vă dau acum uh, cifrele exacte. Liva, îți mulțumesc că mă ajuți. Trebuie să precizez că finanțarea noastră în principal vine de la Comisia Europeană și de la Uniunea Europeană. Bugetul nostru este aproximativ de 3 milioane de euro anual și avem uh, ceva finanțare și de la Consiliul Europei, avem uh, și taxe pe care le plătesc membrii noștri pentru a fi parte a platformei noastre. Primim și un grant din partea Parlamentului European pentru a organiza Festivalul Tineretului pe care l-am menționat mai devreme. Deci, vedeți, avem diverse surse de finanțare, însă uh, marea parte a finanțării este asigurată de UE pot să vă spun că suntem o organizație independentă și încercăm să uh, devenim o platformă cât mai sustenabilă cu putință. Niklas, ich gebe dir das Wort. Niklas, îți dau cuvântul. Uh, thank you very much for... Uh, Mulțumesc Mulțumesc pentru această promovare a grupului pentru tineret și uh, cred că uh, susținerea tuturor membrilor Comisiei Cult este necesară pentru acest grup. Ce uh, măsuri ar trebui să luăm pentru viitor? Iar iar în ce privește uh, capitala tineretului european, uh, poate că ar trebui să operăm într-o uh, formulă similară cu cea cu care procedăm atunci când declarăm un oraș capitală culturală europeană, să vizităm această capitală. Iar în ce privește reprezentarea tinerilor în Parlamentul European, cum uh, acționați? Pentru că avem și un parlament al tinerilor care este mai degrabă un show decât uh, un organism cu putere executive. Dar am putea stabili uh, un fel de cooperare instituționalizată între Parlamentul European și un fel de forum al tinerilor care să întrunească grupurile tinerilor. Așa cum este Parlamentul Tinerilor, dar care să fie implicat în uh, activitățile Parlamentului pentru ca vocile tinerilor să fie uh, ascultate într-adevăr și să nu se transforme totul mai degrabă într-un spectacol. Mulțumesc, domnule să aveți cuvântul, dar vă rog să țineți seama și de uh, timpul foarte limitat yes. Uh, <clears throat> very, very to the point. I thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Casamenti, pentru prezentare. În legătură cu uh, aceste uh, date foarte importante pe care ni le-ați furnizat în legătură cu o participare crescută a tinerilor, uh, în, inclusiv această creștere procentuală de la 28 la 42% uh, votanți pentru Parlamentul European. Uh, voturile uh, au fost adresate unor partide europene. Aveți vreo evidență din acest punct de vedere în legătură cu Corpul Solidarității Europene? Ce credeți că programul pentru că acum ne aflăm în procesul de negociere cu Consiliu. Uh, și uh, S-a spus același, acest lucru și de către Petra Camerevert și uh, de doamna Zoidrova În legătură cu Corpul Solidarității Europene, credeți că este nevoie de o finanțare mai substanțială și cu ce argumente? Frau Jenbu, Sonimata, Doamna Jenbu, Sonimata. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și reprezentanților Forumului Tinerilor pentru prezență și pentru acțiune. Noi negociem acum noul program Erasmus și pentru Corpul Solidarității Europene și obiectivele incluziunii acestui program uh, trebuie să fie ca programul socio-educativ, uh, programul uh, popular trebuie să cuprindă și pe cei mai defavorizați ca să participe la acțiuni educative prin implicarea organismelor tinerilor. Organizațiile pentru tinere trebuie să fie încurajate din acest punct de vedere pentru a-și intensifica activitatea. Puteți explica dificultățile pe care le întâmpinați în calitate de uh, organizația tinerilor în domeniul incluziunii tinerilor și uh, cum puteți acționa mai bine în favoarea uh, persoanelor uh, defavorizate. Mulțumesc. Doamna Faru. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru activitatea dumneavoastră. Aș spune că în momentul în care bătrânești, poate uh, încep să înțelegi mai puțin pe tineri, uh, tocmai de aceea e bine să îi uh, invităm în mijlocul nostru. Am intrat pe site-ul dumneavoastră și nu știu unde putem găsi uh, contactele cu asociațiile cu care conlucrați și care reprezintă pe tineri. Poate că e, nu există și aceste informații legate de punctele de contact cu tinerii din circumscripțiile noastre pentru a putea avea un contact direct cu tinerii când suntem la noi acasă. După aceea, este nevoie de o clarificare în legătură cu formele de uh, angajare care se schimbă pentru că tinerii s-au mobilizat pentru participarea la alegerile europene, pentru toate activitățile de stopare a schimbărilor climatice, dar Eh, trebuie să înțelegem care sunt motivațiile în spatele radarului instituțional. Dumneavoastră acum sunteți invitați în Parlamentul European, dar există multe lucruri, inițiative și eh, pe plan local și nu știu dacă din acest punct de vedere aveți posibilitățile de contact pentru a ne informa și pe noi despre aceste uh, tipuri de uh, angajare a tinerilor în activități. Mulțumesc! Mulțumesc! Și îi dăm cuvântul acum uh, invitatului nostru. Mulțumesc foarte mult! Deci, indicele în legătură cu progresul acestor programe de tineret, mi se pare foarte important în acest caz că am măsurat uh, calitatea vieții tinerilor dincolo de <laughs> indicatori economici, Ceea ce am făcut, am analizat trei indicatori de bază și anume nevoile elementare, temelia bunăstării și ocaziile existente. Deci, practic, nu am dat deoparte, am dat practic deoparte, pardon, indicatori economici ne-am concentrat pe aceștia pe care am menționat. Am strâns uh, date în legătură cu aceste trei conglomerate principale cu, și am avut în jur de 60 de indicatori pentru cele trei domenii menționate. De pildă, una dintre constatările de bază, din punctul nostru de vedere, ceea ce mi s-ar fi părut mai interesant, ar fi fost, nu știu, poate că n-ar fi rău să luăm legătura cu dumneavoastră și să vă arătăm date cumva mai extinse, nu doar așa o imagine sinoptică, una dintre constatări ar fi că, practic, dacă într-o țară organizațiile tineret uh, sunt bine reprezentate, cu atât este mai semnificativ progresul acești, pentru acești indicatori uh, referitor la tineret. În egală măsură găsiți toate aceste date și pe site-ul organizației noastre, deci este foarte ușor de constatat și verificat uh, în ce mod toate aceste constatări pe care le-am făcut noi uh, se dovedesc a fi interesante dincolo de indicatori tip PIB și alții. Deci, ce mai scrie în notițe, avem această corelare a acestor indicatori cu PIB-ul, ceea ce arată că anumite țări care au un PIB comparabil pot să aibă rezultate diferite. Există anumiți indicatori și măsuri pe care le pot lua autoritățile care nu au nicio legătură cu finanțarea, de pildă Există o serie de constatări de bază care au reieșit în urma calculării acestor indicatori, acestor indici, de fapt, cred că este foarte important și pentru munca dumneavoastră să puteți să vă întemeiați activitatea pe niște date concrete. Referitor la cooperarea între Parlamentul European și grupurile de tineri, vă spuneam că Misiunea noastră este aceea de a face auzită vocea tinerilor din Europa și cu mare bucurie vă stăm la dispoziție pentru cooperare. Cred că participarea și mecanismele de încurajare a participării tinerilor existente la nivelul Consiliului Europei sunt cogestionarea, sună așa o născocire foarte bizară, însă acest lucru înseamnă că tinerii au aceeași putere decizională ca și funcționarii guvernamentali, reprezentanții de la Consiliul Europei și, practic, cumva astfel tinerii au un cuvânt de zis în procesul decizional. Lucru pe care noi îl susținem cu entuziasm. Însă suntem de acord că este nevoie de locuri care să permită o întruniri periodice. Sigur că evenimentele sunt cât se poate de um, plăcute, există dialogurile tinerilor și uh, am făcut eforturi foarte mari și pe uh, acest subiect uh, în ultimii ani. Mai departe, din păcate nu pot să vă dau de îndată informații foarte exacte în legătură cu um, modul în care au votat tinerii, dar cred că este un lucru pe care îl putem uh, verifica și vă putem uh, transmite aceste informații ulterior. Uh, și referitor la finanțarea suplimentară pentru Corpul European de Voluntari, da, și noi suntem convinși de nevoia de a avea o finanțare adecvată pentru niște angajamente de calitate și o implicare bună. Avem nevoie de o finanțare adecvată pentru a ne asigura că uh, angajamentele și ce fac acești tineri uh, duc la rezultate bune și că nu e doar așa pur și simplu, nu știu, încă o căsuță bifată, uite, încă un tânăr care a ajuns în cine știe ce țară. Și, și investițiile în corpul de voluntariat e o investiție în societatea civilă, deci n-ai cum să dai greș cu așa ceva, cu investițiile la nivelul societății civile. Mai departe, referitor la tinerii defavorizați și un program Erasmus Plus care se integreze și pe ei, susținem în totalitate acest lucru și practic acesta este una dintre revendicările de bază ale forumului nostru în ultimii ani, în orice caz cel puțin de când ne ocupăm și de Erasmus Plus, în urmă cu multă vreme și practic ne dorim o finanțare adecvată pentru toate categoriile de piedici de care s-ar putea izbi un tânăr și care îi uh, rețin, practic, în a se înscrie într-un program de mobilitate. S-ar putea să fie piedici de natură fizică, poate o lipsă de încredere, poate nu stăpânesc limba uh, țării respective. Deci investiții la, investiții la acest capitol sunt esențiale. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc foarte mult, doamna Lantai, domnule Andreea Cazamenti, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, vă mulțumesc pentru răspunsurile complete, vă mulțumesc pentru prezentările făcute. Pentru noi este extrem de important să putem extinde pe mai departe și să putem consolida pe mai departe participarea tinerilor pentru întreaga noastră societate. Este important acest lucru pentru viitorul nostru al tuturor. Mă bucur de aceea că ne sunteți alături și sper să vă revedem cât de curând și sper să putem rămâne în uh, contact. Vă mulțumesc foarte mult! Liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, mergem mai departe. Este vorba despre prezentarea câștigătorilor Premiului European de Cultură pentru Tineret. Între timp, vă pot spune că s-a împământenit o adevărată tradiție ca în comisia cult să fie invitați cei trei câștigători ai primului Carol cel Mare și să facă o prezentare câștigătorii noștri a proiectelor lor. Și mă bucur foarte tare să le urez uh, bună, bun venit echipelor celor trei câștigătoare care ne vin din Italia, Finlanda și din Austria. Sunt o plăcere aici deci, să le urăm uh, bun venit în cadrul comisiei noastre. Jetzt hoffen wir, dass Sie auch Sperăm că, că nu s-au rătăcit și că au nimerit drumul către sală.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 Ich stelle jetzt ganz kurz. Bun, vă spun foarte pe scurt care sunt uh, câștigătorii. Vă să-i prezint foarte pe scurt. Începem cu Fabiano Catania și cu Alicia Plata din Italia, care au prezentat proiectul Eurofonica, cei care au și câștigat uh, premiul întâi. Mai departe, Ida Erola și Vile Iara vor uh, prezenta proiectul Cetățenia europeană și care reprezintă Finlanda și care au fost au primit uh, premiul al doilea și mai departe Cananiasar și Kerasene Buhra din Austria care vor prezenta proiectul Mus musulmani împotriva antisemismului, care a obținut premiul al treilea și ambele tinere ne sunt alături aici la Prezuțiu, deci vă rog să luați loc așa încât o să-i invit apoi să vină uh, toți ocupanții podiumului uh, o să i invit la prezidiu. Începem așadar cu locul al treia de pe podium. Doamna Iasar și doamna Buhra uh, din Austria, aveți cuvântul, vă rog. Da. Bun. Așadar. Erstmal möchte ich mich herzlich... Înainte toate aș dori și eu să exprim mulțumiri foarte călduroase pentru acest premiu Carol cel Mare pentru tineret și mulțumesc că putem să prezentăm acest proiect, Musulmani împotriva antisemismului, ținta fiind aceea ca tinerii musulmani să fie sensibilizați în legătură cu acest subiect al antisemismului și uh, să ne asigurăm că înțeleg, nu doar că înțeleg acest concept al antisemismului, ci și să intervină, să-l combată. Practic, ne-am ocupat și ne ocupăm de acest subiect de vreo jumătate de an. Nu știu dacă lumina sau dacă pe... Da, merge, pe, merge proiecția pe ecran. Uh, reiau. Deci, uh, vă spuneam că ținta este ca uh, tinerii musulmani să fie sensibilizați. În acest sens avem, a folosit mai multe metode în legătură cu acest subiect pentru a prezenta antisemitismul din mai multe perspective. Există, în primul rând, o sensibilizare care vizează aspectele care țin de um, învățământ și de combaterea acestora sunt trei piloni, vă spuneam, educația, întâlnirile, de fapt, pardon, și uh, memoria cum ne aducem aminte. Deci, practic, din, după înțelegerea noastră, trebuie să existe această posibilitate prin care în mod, să se poată crea o sensibilizare în mod durabil în legătură cu antisemism și să-i putem influența pe tineri în modul lor de gândire și, în acest sens, e nevoie de o înțelegere, este nevoie, în egală măsură, și de o cunoaștere a comunității iudaice, comunității și, în același timp, este nevoie de o înțelegere și o conștientizare a răspunderii istorice din partea europenilor, mă rog, bărbați și femei. Așadar, referitor la partea de învățământ de educație, am uh, mizat foarte tare pe uh, competența pe care o au diferitele personalități care aparțin uh, și se ocupă de domeniul evreiesc, comunității evreiste și o serie de personalități din comunitatea iudaică, practic, ce contribuții au ele în această viață, persoane care au și din punct de vedere istoric o legătură cu antisemismul Bineînțeles, o parte importantă a proiectului nostru a vizat să existe spații de uh, întâlnire, un loc de întâlnire între comunitățile iudaice și respectiv uh, comunitatea evrească și respectiv comunitățile mus- musulmane, astfel încât să existe o cunoaștere de ambele părți, așa încât am organizat kosher iftar, am invitat personalități și vă spun că au fost numeroase personalitățile care au acceptat invitația noastră. Mai departe, am fost noi invitați la o cină tip Shabbat și mai departe, întâlnirile nu au fost doar întâlniri întâlniri cu personalități din comunitatea evrească, ci pur și simplu am uh, cunoscut o serie de um, sinagogi, de instituții evreiești și chiar muzee evreiești. Practic, uh, a fost o componentă importantă. Mai departe, am trecut la memorie, comemorare, deci nu e vorba doar de ce ne-a rămas memorie din istorie, ci pur și simplu trebuie să creăm o legătură cu lumea zilelor noastre, cu situația actuală. Cu alte cuvinte, nu ar fi fost posibil acest lucru nu ne dorim să se mai repete așa ceva, să tragem învățăminte de pe urma acestei experiențe, să avem o perspectivă a prezentului, a viitorului și este de aceea foarte important uh, că am concentrat o parte foarte importantă a acestui proiect pe partea de educare și raportare la Holocaust, așa încât am încercat să vedem dacă există supraviețuitori ai fostelor la lagări de concentrare de la Auschwitz-Birkenau, să invităm. Sunt peste, două, au fost peste 200 de eh, discuții care au avut loc și au existat contacte ehm, cu reprezentanții organizațiilor musulmane. De asemenea, am organizat eh, o călătorie de comemorare cumva la lagărul de la Auschwitz-Birkenau și am avut într-adevăr acolo ocazia să, veri, să vizităm pardon, acest loc încărcat de istorie și este foarte important ca tinerii să vadă ei cu ochii lor acest loc și da, ce să vă zic și să vadă toate grozăvile care au avut loc acolo. Uh, de asemenea, au avut loc servicii, slujbe de pomenire, mă rog, de comemorare care s-au organizat în cu totul alte locuri. Proiectul uh, a avut așa un eveniment de încheiere de destul de grandios, în sensul că am invitat pe foarte mulți lideri ai comunității evreiești, ai comunității musulmane, comunității catolice, foarte mulți ambasadori uh, au participat la acest eveniment de închidere a proiectului nostru pentru că, într-adevăr, a fost un proiect fără precedent și de aceea ne-am declarat foarte mulțumiți să vedem că a existat o percepție foarte pozitivă. Din păcate, însă, da, cred că e partea în care tu intervii și cred că aș putea să dau cuvântul. Uh, da, într-adevăr. Da. Am observat că la Viena, din păcate, s-a întâmplat ceva. Artistul, fotograful Luigi Toscano, a avut o expoziție la Viena cu portrete ale contemporanelor și contemporanilor și din păcate, a fost atacat expoziția de trei ori, a fost uh, murdărită, mânjită. Deci au fost atacate fotografiile. Ne-am mobilizat și uh, am reacționat uh, spunând că nu este posibil ca manifestări antisemite, rasiste în țara noastră să aibă loc, așa că am organizat un grup de veghe timp de 10 zile au fost păzite non-stop aceste fotografii. Reprezentanți ai societății civile ne-au susținut foarte mult. Au venit și oameni din uh, uh organizațiile evreiești, rabini, care ne-au adus uh, mâncare, băutură, ca să putem să rezistăm acolo, pentru că uh, am demonstrat că împreună putem uh, reacționa împotriva uh, incitării la ură, împotriva antisemitismului, pentru că în frumosul nostru oraș Viena nu este loc pentru asemenea manifestări. Am demonstrat în felul acesta că prin proiectul nostru putem să dăm un semnal și să rămânem angajați în acest sens. Da. A fost esențial pentru uh, modul în care acționăm noi și pentru comunitatea noastră din Viena. Dar au venit și personalități din străinătate, um, în mod special pentru că li s-a părut că acțiunea noastră este foarte importantă. A apărut un articol chiar și în Washington Post un angajament civic care nu trebuie neglijat. Mă bucură foarte mult că Catarina von Schnurbein, care este uh, reprezentanta luptei antisemite uh, pentru instituțiile europene, a spus că angajamentul nostru este important pentru Europa, ne-a vizitat la Viena, a recunoscut potențialul acțiunii noastre și ne-a însoțit de-a lungul derulării întregului proiect. Ne-a invitat foarte des uh, ca și pe plan european să prezentăm acest proiect uh, ca uh, un exemplu de uh, best practice. Ne-a susținut ca atare insistent și doream să menționez și acest angajament. Durabilitatea este pentru noi în activitatea tinerilor foarte importantă. Ne dorim ca proiectele noastre să fie durabile, să aibă uh, o tușă durabilă și am uh, publicat și un ghid în legătură cu acest proiect. Toate activitățile din proiect sunt prezentate, numele experților care s-au implicat, care ne-au oferit uh, un input. Și este important și pentru alții să vadă cum se poate construi un asemenea proiect, pentru ca pe viitor cât mai mulți oameni care încearcă să combată rasismul, antisemitismul, să se angajeze, să se implice cât mai multe ONG-uri în speranța că uh, proiectul nostru va fi interesant și pentru ei. Uh, și uh, cine dorește să obține un asemenea exemplar, el este în limba germană, poate să îl solicite. Aici figurează și partenerii noștri de cooperare, dar avem eh, parteneri de cooperare și evrei, dar și ambasade din eh, Uniunea Europeană. Cred că uh, acestea ar fi pe scurt câteva cuvinte despre proiectul nostru. M-ar bucura foarte mult uh, să pot răspunde la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Meine Hochacht tot respectul meu pentru munca dumneavoastră. Este un proiect deosebit de important știu uh, despre ce vorbesc. Uh, mama mea este o supraviețuitoare a Holocaustului. Faptul că uh, începem atât de târziu să lansăm asemenea proiecte este îngrijorător cu atât mai mult, însă este salutar inițiativa dumneavoastră. Sunt absolut necesare asemenea proiecte pentru o conviețuire pașnică între etnii. V-aș uh, da uh, acum ocazia colegilor și colegilor să puneți întrebări, dar vă rog să fie foarte succinte pentru că suntem în criză de timp. Cel mult un minut pentru fiecare intervenție. Avem deja o solicitare. Da, te rog. Nu vreau să pun o întrebare, nu vreau decât să spun mulțumesc pentru că mi se pare că este un proiect excepțional. Din păcate, uh, sunt în continuare necesare asemenea proiecte și este foarte frumos că tocmai niște musulmane au avut această inițiativă. Cred că um, acest lucru este uh, nemai întâlnit. Deci uh, nu uh, cei care s-au făcut vinovați de antisemitism, germanii sau austriecii, au avut această inițiativă, ci tocmai din uh, comunitatea musulmană a avut loc această inițiativă, pentru că trebuie să se cunoască între ele religiile și să se demonstreze că nimeni nu acceptă în societatea noastră antisemitismul tot așa cum nici invers nu este acceptabil ca cineva să aibă manifestări îndreptate împotriva musulmanilor. Deci trebuie să ne putem baza pe solidaritatea societății noastre. Din inimă vă mulțumesc și sper să continuați această activitate. Mulțumesc Premiul pentru Tineret pentru noi a însemnat o mare recunoaștere pe plan european. Cred că este important ca fiecare să aibă o contribuție în apărarea drepturilor omului și uh, să ne opunem oricărui tip de discriminare. Asta este punctul nostru de vedere. Mulțumesc încă o dată. Doamna Soitrova, aveți cuvântul. Chcę také především poděkovat Aș vrea și eu să vă mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc pentru inițiativa dumneavoastră, pentru că ați inițiat acest proiect fără să știți, uh, îmi imaginez, uh, faptul că veți fi laureații unui astfel de premiu. Cred că e cu adevărat uh, nevoie să luptăm împotriva antisemitismului și e absolut necesar să construim un dialog între religii. De aceea apreciez cu atât mai mult inițiativa dumneavoastră și sper că aceasta să reprezinte uh, un proiect care să aibă mult sens. Mulțumesc! Doamna Iembur, Mulțumesc, vreau să vă felicit și eu pentru munca dumneavoastră, să sperăm că este doar începutul și că uh, veți fi uh, imitați de mulți alți tineri. Din păcate, uh, nu pot să citesc uh, cartea dumneavoastră pentru că este în germană și nu știu germana, așa că vreau să vă întreb cum vă putem ajuta noi pentru ca această carte să fie tradusă în mai multe limbi europene și mi se pare că e o întrebare esențială. Nu știu dacă ne putem aduce contribuția în vreun fel și cum și i-aș invita și pe ceilalți deputați să se gândească la acest lucru pentru că eu cred că este o experiență care merită să fie cunoscută peste tot. Uh, Mulțumesc uh, foarte mult pentru aceste intervenții. Da, ideea uh, unei traduceri mi se pare foarte binevenită. Să vedem dacă putem găsi o finanțare dar cred că, într-adevăr, dacă am beneficiat de susținerea dumneavoastră, ar fi foarte bine și mulțumesc și pentru uh, lauda formulată. Da, uh, proiectul uh, se află într-o fază de început, practic. Am lansat uh, cu un an și jumătate în urmă și uh, sigur că este un subiect delicat. N-am știut cum va reacționa comunitatea musulmană, dar până acum experiența a fost foarte pozitivă și așteptăm cu bucurie bucurie evoluția viitoare. Mulțumesc! Je me joins aux félicitations qui vous ont adressées. Je vous remercie. Mulțumesc și eu și vă felicit de asemenea, spune doamna Fareng. Este într-adevăr o dezbatere de actualitate, mai ales după atentatul de la Halem de asemenea, în Franța am văzut și noi atentatul de acolo împotriva unei moschei. Este o temă de actualitate și delicată. De aceea vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru această inițiativă. Și sunt de acord și eu cu ideea de a traduce această carte. Însă, dincolo de aceasta, pentru că ne aflăm la Parlamentul European, vreau să vă întreb dacă aveți legături cu alte asociații musulmane pentru a asigura continuitate și pentru a extinde proiectul dumneavoastră și mai mult? Da. Momentan uh, nu avem încă niciun fel de alte contacte cu alte organizații de tineret la nivel internațional, dar o să încercăm să facem eforturi în acest sens. Mulțumesc. Nu știu, poate că ar fi foarte bine ca ulterior să vă lăsăm datele noastre de contact, așa încât să rămânem în contact și așa să putem, uh, nu știu, reveni eventual și să avem, să menținem legătura practic. Da, vă mulțumesc foarte mult, doamna Iahar, doamna Buhar, mulțumim pentru prezență, încă o dată mulțumiri călduroase pentru această uh, muncă atât de importantă și sper să rămâneți pe metereze și, într-adevăr, întreaga societate are în continuare foarte mult de învățat din această bătălie importantă a dumneavoastră de combatere a, a antisemitismului, împotriva oricărei forme de rasism și mă bucur foarte tare să constat că acest proiect cumva este un exemplu și pentru combaterea unor alte forme, de pildă, de rasism, cum ar fi eh, rasismul împotriva țiganilor, așa încât vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră și urmează, ne rămas bun și invităm la prezidiu pe uh, următorii deținători ai premiului.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 begrüße ich herzlich. Doresc să urez un călduros bun venit încă o dată, data aceasta idei Ereola și lui Vile Iara, care ne vor prezenta proiectul Your European Citizenship, cetățenie europeană, um, a Parlamentului European al Tinerilor, un proiect din Finlanda și um, acesta a fost distins cu premiul al doilea. Vă mulțumesc! So we represent the Mulțumesc. Noi reprezentăm uh, Parlamentul Tinerilor Europeni din Finlanda și acest proiect uh, Cetățenia Europeană a ta. Noi suntem parte a rețelei internaționale de parlamente de tineret cu aproximativ 40 de comisii și inter, uh, Parlamentul acesta există nu doar la nivelul Uniunii Europene, mai sunt și Norvegia și Elveția, Georgia, Armenia, care au comisii sau delegații naționale în acest Parlament al tinerilor. Este o instanță educațională și nu avem o afiliere politică, deși discutăm politică, dar nu avem o poziție politică clară. Este o organizație de tineret. În general, evenimentele sunt organizate de către tineri și consiliile naționale sunt alcătuite din tineri. Deci este făcut pentru tineri, de către tineri și, practic, cei care sunt implicați sunt, în general, tineri sub 25 de ani. Avem operațiuni uh, în întreaga Finlandă, încercăm să organizăm uh, evenimentele în regiuni diferite ale Finlandei, nu doar în zona capitalei. Am să vă prezint proiectul nostru, care include două elemente cheie, pe care am să le prezint pe rând. În ceea ce privește uh, școlile. Noi aveam oameni la nivelul organizațiilor care încercau să ne întrebe cum să facem publicitate pentru evenimentele noastre și care s-au gândit la posibilitatea de a organiza evenimente la scară mică la nivelul școlilor pentru a face cunoscute activitățile noastre, de asemenea în rețelele sociale, ca să ne facem cunoscuți și am extins această prezentare făcută, făcută inițial în școli. Acum sunt mult mai extinse decât erau la început. Și prezentările nu se referă doar la uh, prezentarea activităților noastre, ci în general uh, tematica Uniunii Europene este abordată în general cu reflexia asupra cetățeniei europene și surse de inspirație pentru a vedea care este rolul UE în viețile noastre. Turul școlii este organizat de către tineri și cu ajutorul tinerilor. Voluntarii uh, tineri vizitează școlile la nivel național, unde organizează prezentări. Din păcate însă nu avem resursele necesare pentru a vizita toate școlile, pentru că de multe ori uh, voluntarii vin din marile orașe și e mai greu să avem acces până în zonele rurale. Cum se desfășoară sesiunile noastre, acestea fiind principalele evenimente pe care le organizăm, deși organizăm și evenimente la scară mai mică, însă sesiunile noastre, atunci când ne întâlnim, sunt principalul eveniment. E vorba de evenimente internaționale cu participanți din întreaga Europa. Principala idee fiind aceea de a explica ce face Parlamentul European. În primul rând începem cu un exercițiu de team building pentru ca delegații să se cunoască între ei, după care ne organizăm pe comisii. Avem comisia de cultură, uh, de exemplu, chiar la întâlnirile noastre. Se discută afacerile curente la nivelul UE și în ultima zi se organizează o adunare parlamentară în care se discută rezoluțiile, se votează acestea și uh, delegații și uh, funcționarii se reunesc la oaltă. Delegații vin din întreaga Finlandă, sunt persoane pe care le-am recrutat în timpul turului prin uh, școli pe care le organizăm și funcționarii care vin de la instituțiile europene și care se ocupă de alte evenimente, cum ar fi, de exemplu, organizarea uh, din punctul de vedere mass media. E o ocazie foarte bună să vedem ce se întâmplă la Parlamentul European, să discutăm activități la nivelul comisiilor și pentru membrii noștri aceasta a avut un impact foarte mare, pentru că, în general, în școli nu se învață atât de mult despre Uniunea Europeană, dar în felul acesta devin din ce în ce mai interesați de subiect. În general, se organizează totul în engleză, ceea ce poate fi o provocare pentru tineri, însă vrem să încurajăm uh, să învețe limbi străine. E clar că nu ne așteptăm uh, să vorbim uh, perfect, e vorba până la urmă de învățare și dezvoltare personală. Și la nivelul organizării avem uh, voluntari care organizează organiza, um, o echipă de organizatori și persoane incognito care se ocupă de diversele activități. După aceste sesiuni, participanții au reușit să-și facă noi contacte în întreaga Europa și putem organiza alte evenimente în afară. Sperăm ca participanții să învețe de pe urma aceste experiențe, să aibă un dialog uh, intercultural și diferit. De asemenea, încurajăm în felul acesta tinerii cetățeni să devină cetățeni activi să participe, pentru că până la urmă e vorba de cetățenie activă, de învățare și dezvoltare personală, de înțelegerea unei alte culturi, de a învăța ce se poate face în domeniul cooperării internaționale de la vârste timpurii, ceea ce este extrem de important. Iată și câteva date. Pe anul 2018 am organizat patru sesiuni în Finlanda cu aproximativ 500 de participanți am uh, făcut 24 de prezentări în școli. Anul acesta vom ajunge la numărul de 50, deci suntem în creștere. Anul trecut am avut 40 de naționalități diferite care au fost reprezentate la sesiunile noastre, ceea ce este nemaipomenit. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră și dacă doriți să știți mai multe despre noi, puteți uh, vedea informații suplimentare pe site-ul nostru și pe Facebook să vedeți ce activități se organizează. Herzlichen Dank für die Präsentation. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și cred că noi toți În calitate de membri ai Parlamentului European, știm cât de important este să facem cunoscută activitatea noastră din Parlamentul European când ne întâlnim cu cetățenii din țările noastre și am constatat acest lucru și la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul unei întâlniri cât de puțin se știe de fapt despre ceea ce facem aici. De, de fapt, în fiecare din statele noastre eh, membre este esențial să existe aceste informații despre eh, cum funcționează și ce decid instituțiile europene. Putem să Eh, mergem mai departe. Aveți posibilitatea să puneți întrebări. Niclas, dacă dorești să pui o întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc eh, pentru prezență, pentru prezentare și am participat și eu eh, la o formă de pregătire profesională în Germania și sunt de acord cu președintele când spune că există probleme din uh, punct de vedere educațional, pentru că uh, puțini oameni știu cum se iau deciziile în Europa și cum uh, acționează instituțiile europene, Parlamentul European, Comisia, Consiliul, dacă există o conlucrare sau nu. Deci munca pe care o desfășurați dumneavoastră este foarte importantă pentru a umple un gol din acest punct de vedere în curicula națională și eh, întrebarea pe care o am acum pentru dumneavoastră, cum sunteți finanțați și cum eh, puteți să beneficiați de fonduri mai substanțiale pentru ca eh, fiecare școală din Europa să dispună de instrumentele pe care le-ați descris dumneavoastră? Finanțarea vine din diferite surse. În Finlanda, partea cea mai importantă a banilor vine din partea Ministerului Culturii și Educației și există uh, de asemenea evenimente care sunt finanțate din programul Erasmus+. Deci, Erasmus este un program foarte important pentru uh, acest Parlament al tinerilor. Iar proiectul intitulat A înțelege Europa este uh, finanțat de către o fundație Schwarzkopf. Uh, există proiecte care se derulează în Austria, în uh, țările de jos. Uh, avem sesiuni de câte o oră în școli în cadrul acestui proiect și deci, finanțarea uh, este din uh, surse diferite, dar Erasmus Plus și ministerele naționale sunt esențiale în ce privește contribuțiile la acest fond. Mulțumesc! Prețudatel. Mulțumesc, domnule președinte! Aș vrea să îi felicit pe acești tineri pentru ceea ce au făcut. Și eu m-am implicat într-o serie întreagă de activități uh, similare în calitate de profesor și de câte ori mă întorc în țara mea, în Bulgaria, îmi face plăcere să vizitez școlile și să întâlnesc elevii. Campania pe care am inițiat-o eu s-a derulat sub titlul Descoperiți Uniunea Europeană. Și Uh, elevii din clasele mari, cei care uh, peste nu prea mult uh, timp ar putea să se afle în situația de a lua ei înșiși decizii, știu foarte puțin despre uh, structurile decizionale din instituțiile europene, deci avem încă foarte mult de făcut din acest punct de vedere. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, vă felicit încă o dată pentru premiul 2 obținut și mă bucur să constat că există acest angajament din partea dumneavoastră. Vă doresc mult succes și pe viitor pentru pentru că este o muncă foarte importantă pentru societatea noastră, pentru Europa noastră. Mulțumesc! Thank you. Thank you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 Alice Plata un... Alice Plata și Fabiano Catania din Italia sunt uh, acum uh, prezenți în prezidiu. Îi salut călduros și vor prezenta proiectul Eurofonica, care a obținut locul întâi. Le dau cuvântul. Doamna, Flau, uh, doamna Plata și domnul Catania. E, tutti, innanzitutto. Bună ziua tuturor, înainte de toate dorim să vă mulțumim pentru această ocazie. Mulțumim și pentru premiul și mulțumim în egală măsură pentru că ne îngăduiți răgazul de a vă prezenta realitatea noastră și în egală măsură munca pe care am depus-o noi. Și iată că de ani și ani de zile uh, stația de radio universitară din întreaga Europa lansează proiecte care vizează să comunice și să activeze, să însuflețească populația europeană, îndeosebi tineretul european. După ce am ascultat prezentarea proiectelor colegilor noștri, am văzut că există o valoare extraordinară pe care acest premiu Carol cel Mare scos-o în evidență, însă în egală măsură constatăm și că există anumite obstacole, iar aceste obstacole sunt cele care nu ne permit să ajungem la întreaga populație tânără din Europa și poate chiar dincolo de granițele europene în întreaga lume. Noi, ca în cadrul circuitului stațiilor de radio europene universitare și reprezentanții Asociației Italiene a Stațiilor de Radio Universitare, am hotărât să profităm de cunoștințele pe care le avem și de pasiunea pe care avem pentru comunicarea prin media, pentru a încercat să lansăm mesaje civice și spuneam mesaje de însuflețire a societății civile în întreaga Europa. Și am început să facem acest lucru prin intermediul unui proiect care se numește Eurofonica. Eurofonica e un proiect care derivă de... Eurofonica este un proiect, vă spuneam, care ține de stațiile de radio din universități și este într-adevăr un exemplu al modului în care se lucrează în aceste stații de radio universitare și uh, care se regăsește prin efectul său la nivelul comunității studențești aceste stații de radio reprezintă un mijloc de comunicare, un canal de comunicare, pentru că știm foarte bine că radioul este unul din mijloacele, canale de comunicare uh, care există de cel mai mult timp, de cea mai mare durată, însă având în vedere îmbinarea cu uh, rețelele de socializare, cu noile tehnologii, cu canalul televiziunii și multe alte uh, posibilități infinite pe care ne permite această evoluție în timp, uh, tinerii care dobândesc acest gen de experiență, care se confruntă cu această realitate, constată că o astfel posibilitate, fie să uh, cumva să-și exprime propria voință de a comunica și în același timp să pună în practică și să aibă contact cu tehnologiile. Stațiile de radio universitare din Europa sunt numeroase și cred că Putem reveni uh, pe scurt asupra acestui subiect, însă, înainte toate, aș vrea să vă spun ce reprezintă asociația noastră. Rad Uni este, vă spuneam, Asociația Stațiilor de Radio Universitare din Italia și este una dintre componentele acestui proiect Eurofonica. Noi am depus desarul pentru premiul uh, Carol cel Mare, proiectul Eurofonica Italia, pentru că redacția din Italia a reușit să se mobilizeze și să folosească o metodă care permite să lucrăm uh, toate săptămânile, fiecare fiecare zi a lunii, practic, și să lucrăm în continuu. Din păcate, însă, nu a fost valabil acest lucru pentru celelalte țări, tocmai din considerente de natură economică, iar rețeaua a acestei stații de radio conține peste 30 de stații radio și sunt de două tipuri, cele care sunt uh, susținute de către universitatea, deci care țin de biroul de comunicare al universității respective și un mare număr de astfel de stații radio din uh, Italia și din Europa uh, reprezintă activități de tip asociativ inițiativă, adică de bunăvoie. În cadrul asociației noastre avem numai voluntari, deci practic nu este nimeni uh, remunerat pentru activitatea, pentru faptul că lucrează în stația de radio a universității și nici în cadrul rețelei Eurofonica. Cum vă spuneam, avem 31 astfel de uh, rețele, peste 300 de stații radio în întreaga Italia, însă cifrele sunt acelea sau chiar sunt mai mari în alte țări din uh, uh statele membre UE. Îi dau cuvântul lui Fabiano acum care vă va spune ce înseamnă activitatea radiofonică. Mulțumesc, Alice, și bună ziua tuturor și mulțumim foarte mult pentru uh, ocazia oferită. Cum spunea și Alice, Eurofonica reprezintă un proiect care a luat naștere în urma unei colaborări la nivel european între mai multe rețele universitare. Rețeaua universitară, și anume Uni, este una dintre rețele care și-a dorit foarte tare să um, sufletească acest proiect Eurofonica, iar ei ne sunt parteneri și, într-adevăr, într-adevăr, au fost esențială contribuția lor uh, în reușita acestui proiect. Este vorba despre Radio Campus France, rețeaua franceză, rețeaua ARU din Spania, două rețele din Portugalia și, de asemenea, colaborările pe care le-am avut cu rețeaua din uh, Germania, Grecia. Sunt rețelele care au reprezentat, să spunem, nucleul dur al acestei inițiative și după aceea am extins această rețea eurofonică. Ideea acestui proiect reflectă pe locuri am spunem noi, importanța pe care o are instruirea Uh, așa cum se regăsește ea în circuitul nostru radiofonic și anume să încerci să te instruiești, să te formezi și în același timp să produci conținut radiofonic în sensul propriu al cuvântului, dar care în egală măsură încearcă să identifice noi modele de comunicare și cam asta a făcut Eurofonica și asta face din 2015, anul în care a fost înființat, uh, ca urmare într-adevăr a unei finanțări din partea Comisiei Europene. Astăzi să spunem că, mă rog, cât de curând am început, vom începe cât de curând uh, și cât mai rapid al cincilea sezon Eurofonica, uh, care, vă spuneam, a început în 2015, a fost primul sezon în 2015 și ultimul sezon a dus la o mare schimbare, pentru că din 2015 până astăzi am, uh, așa cum spuneam, am încercat să punem accentul pe uh, experiența practică, aceasta ar fi, să spunem, uh, a fost uh, atul nostru câștigător și am uh, trecut, să spunem, la un format uh, live în Voxbox. Deci de la acest tip de format, sesiunea trecută, în sezonul trecut, am ajuns, am transformat uh, complet, complet formatul emisiilor noastre și am propus șapte podcasturi pe zi. Deci cumva niște pilule, niște capsule zilnice, dincolo de cele pe care le ofeream vinerea, în care făceam cumva un fel de rezumat, o imagine sinoptică a Uniunii Europene săptămânală și care dura cam 15 minute. Am reconfigurat acest acest lucru și avem numeroase platforme de care ne folosim, cele care erau și cele preferate de către publicul nostru. Cu alte cuvinte, folosim toate platformele de tip podcast, de la Spotify, la iTunes și altele. Și de ce am făcut acest lucru? Pentru că în momentul în care a luat ființă eurofonică, obiectivul era să comunicăm, să vorbim despre Uniunea Europeană, să explicăm pe înțelesul cetățenilor, să explicăm care sunt mecanismele decizionale ale UE, fără să avem partipriuri de natură politică, ci pur și simplu să prezentăm faptele. Însă eh, ne-am propus să atingem un public țintă, și anume tinerii, preponderent universitar, dar nu doar studenții, toți tinerii sub 30 de ani. Și am încercat de aceea să înțelegem unde ar putea să se găsească acest public țintă, unde preferă ei să asculte acest gen de podcasturi și firește că rețelele de socializare reprezintă principalul instrument de care ne folosim pentru a promova conținutul nostru, sigur, am lansat site-ul internet eurofonica.eu și prin rețelele de socializare reușim să răspândim aceste podcasturi și reușim în egală măsură să exploatăm principalele platforme de podcast. Am reușit de-a lungul timpului și în urma competențelor pe care le-au dobândit în plan intern aceste rețele universitare de radio, am reușit să creăm ceva așa transmediatic uh, pentru că pe lângă podcasturile audio am trecut mai departe la la conținut video și folosim platforme de tip Facebook și Instagram și vă reamintesc uh, comedia, serialul comic uh, despre Brexit pe care l-au realizat colegii noștri din redacție. Iar Eurofonica este unul dintre exemple și unul dintre modelele, poate, nu știu, primul dintr-o serie îndelungată de cooperare între rețelele universitare europene, pentru că vă spuneam ceva mai devreme că împreună cu colegii spanioli și colegii francezi ne-a fost alături uh, și nu numai și am reușit să creăm așa un fel de redacție transnațională, fiecare vorbește pe limba lui, deci uh, în ghilimele fiecare uh, își păstrează diversitatea culturală, identitatea culturală, dar ne întâlnim lunar în timpul sesiunii de plen la Strasburg și în același timp face facem schimburi uh, și schimburi de interviuri. De pildă, avem un francez care a venit în Eurofonica Italia, un alt spaniol care merge în redacția din Italia, cineva care merge în redacția din Franța și mai departe. Nu știu dacă se mai doresc să adaug ceva. Da, vreau să adaug că resursele și capacitățile tinerilor uh, din acest proiect sunt diferite. Mulți vin la facultate, fiecare în alt domeniu. Unii studiază medicină, alții studiază comunicare și fiecare vrea să uh, studieze. Toate capacitățile dobândite multe competențe dobite în facultate pot fi transmise printr-o astfel de radio universitară și acest lucru permite nu doar o întâlnire între mai multe naționalități și între diferite culturi. Încercăm să respectăm această diversitate, asigurăm traduceri făcute chiar de către studenți. Deci studenții poligloți încearcă să dea un de ajutor colegilor, uh, asigurând traducere în cât mai multe limbi cu putință, tocmai pentru a oferi publicului larg, să spunem, un conținut în limba sa pentru a fi foarte bine înțeles. Dincolo de asta avem abordări diferite din punctul de vedere al unui număr de domenii extinse și domenii de mai mare interes. Am constatat în redacțiile noastre, am văzut, am văzut medici, traducători, persoane care uh, sunt pasionate de învățământ, de biologie, persoane pe care le, le interesează politici europene și nu numai. E bine, această comunitate care vine fiecare cu competențele sale atât de diferite, permite o muncă continuă atât de transmitere pentru că, uh, a informațiilor, pentru că, până la urmă, ca să poți să uh, transmiți un anumit conținut, acest lucru este convenit în cadrul redacției. Deci, o discuție la nivel internațional pe mai multe subiecte și acest lucru ne permite cumva să ajungem la un public cât mai variat. Vă spune și colegul meu că noi ne adresăm unui public sub 30 de ani, însă știm că, în egală măsură, avem o influență consistentă și în rândul uh, elevilor de liceu și nu numai. Mamele și bunicile noastre au deprins obiceiul de a asculta aceste conținuturi pentru că li se par mult mai limpezi față de comunicatele naționale care uh, sunt transmise de canalele naționale de televiziune, de pildă. Ce facem noi? Facem acest lucru cu ajutorul instituțiilor europene pentru că ne găzduiți, pentru că ne găzduiți în uh, sediul de la Strasburg. Noi folosim studiourile radio de la Strasburg și acest lucru permite multor tineri să vină și să înțeleagă din interior cum funcționează instituțiile europene și apoi să transmită mai departe informațiile. Radiourile universitare din Europa sunt un fenomen, fenomen extins. Aproape în toate țările avem acest gen de conținuturi uh, și acest gen de receptori și uh, emițători, de fapt, de astfel de conținut. Multe dintre ele sunt disponibile pe internet, uh, nu doar pe rețeaua propriu-zisă, deci numai în eter, iar sistemul internet permite, în egală măsură, transmiterea unui număr variat de conținuturi uh, media. Acum, ce încercăm noi să transmitem de fiecare dată este că uh, am luat legătura cu Europa și suntem uniți în diversitate, suntem în deplin de acord cu motoul Europei. Această unitate în diversitate ne permite tocmai să asigurăm o varietate mare a subiectelor. Vă spunem că sunt atât de multe subiectele tinerilor europeni care pot să fie transmise, făcute cunoscute tuturor tinerilor uh, cu economii majore, folosind acest gen de canal de comunicare și îndeosebi să vorbim pe limba tinerilor. Vă mulțumesc tuturor. Și dați mi să mai adaug un singur lucru cu voia dumneavoastră, dacă dați voi, și anume o, o curiozitate, așa, o, o anecdotică, o chestiune de care suntem mândri. Primul interviu pe care l-am realizat uh, l-am făcut cu cel care nu era încă președinte la vremea respectivă a Parlamentului European, domnul David Sassoli. Deci am purtat și noi noroc, dacă putem spune, și am încheiat. Doar uh, vă mai arătăm un scurt videoclip. Mulțumesc!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 Thank you very much for coming. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult și vă felicit pentru premiul întâi pe care l-ați obținut. Mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră și sperăm ca activitatea să poată fi continuată. Iar acum avem posibilitatea să mai puneți întrebări. Doamna Soitrova, aveți cuvântul. Știu că uh, suntem în criză de timp. Mulțumesc foarte mult. Felicitări pentru obținerea acestui uh, premiu. În prezentarea dumneavoastră, practic, ați răspuns la aproape toate întrebările mele. Deci, dumneavoastră lucrați și studiați sau uh, nu sunteți studenți? Mulțumesc și felicitări oricum. Da studenți. Studemi, mă rog, suntem absolvenți, pe de altă parte, cei care și-au încheiat studiile și rămân cumva în interiorul comunității radio, uh, din radio universitare, tocmai pentru a transmite competența dobândită tinerilor. Deci este o muncă de voluntariat și, în același timp, este așa o predare de ștafetă între generații mulți dintre noi uh, reușesc cumva să rămână în mediul universitar. Eu personal acum lucrez în cadrul universității unde am studiat, după ce am uh, început să lucrez în radio universitar. Vă spuneam că acum sunt angajat la universității. Am început uh, la radioul Universității din Pisa, unde am studiat. Herr Smerillo, Sie haben das Wort. Sì, grazie. Mulțumesc foarte mult. Draga Alice și dragă Fabiano, domnul Smerilio, vă mulțumesc foarte mult pentru munca externară pe care o depuneți o muncă de comunicare și de informare libere și independente și care uh, aduce în eter o serie de experiențe uh, din atât de multe universități italiene și nu numai. Uh, care se întemeiază pe autonomie pe, și pe răspundere. Și țin foarte tare să menționez această, că această muncă a costat vita pe un tânăr uh, cetățean al nostru, pe Antonio Megaliții, pe durata atentatului de la Strasburg și se impune să uh, menționăm faptul că el tocmai asta făcea aceasta era munca lui. Aș dori să pun două întrebări. Prima întrebare ar fi ce putem face în plus și ce putem face mai bine ca să vă ajutăm. Din păcate am prezentat un proiect pilot care în mod foarte ciudat nu s-a bucurat de o evaluare adecvată, așa că trebuie să înțelegem cum am putea să consolidăm, uh, nu știu, Sigur, premiul sine e o ocazie extraordinară, dacă am putea ne consolida la nivel uh, de structură sprijinul oferit Eurofonica și, în egală măsură, uh, să vedem cum evoluează munca uh, dumneavoastră față de radiourile din alte țări. Deci, cum evoluează, de pildă, proiectul italian raportat la toate celelalte proiecte cu dimensiune europeană. Înainte de toate, aș dori, într-adevăr, să re- să-l reamintesc și pe celălalt coleg care și-a pierdut viața pe durata a, a atentatului. Uh, care, dincolo de Antonio Mecaliți, era și el prezent la Strasburg. Și amândoi făceau parte din redacția Eurofonica. Bartek era um, polonez și vorbea limba franceză, însă, într-adevăr, ne aducem aminte de toate victimele acestui moment și nu dorim ca aceste două persoane să fie instrumentalizate, să fie folosite ca simbol pentru simplu fapt că aveau o legătură Uh, cu Parlamentul European. Uh, considerăm că acel moment a fost o tragedie pentru noi cu toții și a marcat conștiința tuturor tinerilor din Europa și nu numai a tinerilor. În acel moment uh, am dat dovadă de o mare solidaritate, am primit o mare solidaritate a toate radiourile universitare din lume. Există o rețea mondială a radiourilor universitare și există rețele care se întemeiază pe colaborările lingvistice. Cum putem să activăm, cum puteți să ne ajutați. În primul rând, ați putea stimula birourile naționale, eh, reprezentantele naționale ale Parlamentului European, pentru că lucrurile au mers bine în Italia și ne-a ajutat foarte mult, de pildă, să fim invitați, eh, să fim acreditați, ca presa acreditată eh, acolo a fost foarte important. Cum lucrăm noi? Deci noi suntem, nu suntem finanțați din fonduri plus publice, nu există o investiție dincolo de primul an de activitate în care, într-adevăr, am avut o mică finanțare de partea Comisiei Europene, dar această investiție nu s-a repetat. Însă tinerii, studenții cei care vorbesc la aceste radiouri uh, sunt cei care vin, dau bani din buzunar pentru a călători uh, sau e vorba de circuitul nostru național care în același timp uh, avem un sistem de abonamente și pe bază de aceste cartele, aceste abonamente încercăm să funcționăm. Ne puteți ajuta prin reprezentanțele Parlamentului European, în egală măsură ne puteți ajuta și în temeiul, să spunem, acestui proiect Europa Creativă, cum spunea și domnul deputat Smerilio. Noi am participat la crearea unui proiect pilot și uh, cerem ca Europa Creativă să fie deschisă și pentru stația de radio. Este o problemă de formulare. Când vorbiți de media în cadrul proiectului Europa Creativă, birourile naționale nu înțeleg că un canal de tip media nu consideră că se califică însă știți foarte bine că momentul în care vorbiți, pentru că știți foarte bine că țineți discursuri, deci, acesta este, deci când nu este o operă, nu se consideră că este o creație, din păcate, acest lucru. Comunicarea în sine este o acțiune, este și o operă artistică. De aceea cerem să fim incluși în programul Europa Creativă, pentru că datorită proiectelor radiourilor universitare, noi reușim să venim, să vorbim de politice europene, însă noi avem și formate de emisiuni care vorbesc despre muzică, de medicină, care vorbesc de alimentare, alimentație, care vorbesc de cinematografie și fac acest lucru asigurându-se schimb de informații între mai multe țări. Deci este mai mult decât o simplă comunicare a creativității europene. Deci mai mult de atât nu știm ce ar putea să fie creativitatea europeană decât faptul că noi comunicăm despre ea. Mulțumesc, vă mulțumim și noi. Mulțumim. Și toate cele bune din partea noastră. Și încă o dată aplauze călduroase. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben... Stimate colegi, stimați colegi, nu mai dispunem de mult timp. La punctul diverse v-aș propune acum să um, tratăm eventuale propuneri în ședința publică. Doamna Benjo are o observație, dar vă rog foarte scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, foarte pe scurt, vroiam să aduc în atenția Comisiei de Cultură și a Comisiei Europeană și să denunț ce se întâmplă în uh, școlile și universitățile din Catalonia, în Spania, pentru că rectorii acestor universități și consiliile de administrații pentru aceste universități publice uh, nu respectă obligațiile publice și nu respectă acest spațiu de libertate și utilizează spațiul universității în scopuri ideologice și politice, susținând grupuri de studenți care organizează proteste, iar rezultatul este că mii și mii de studenți studenți spanioli din uh, Catalonia nu pot asista la clase, deci nu au drepturile garantate și nu pot fi evaluați. De aceea vroiam să protestez uh, aici și să aduc uh, mesajul forului universitar spaniol, peste 200 de docenți universitari care au denunțat situația aceasta atât de gravă în universitățile din Catalonia. Mulțumesc! Äh, Mulțumesc. Este un punct într-adevăr foarte important pe care astăzi nu putem să-l tratăm, din păcate, dar uh, uh, aș recomanda să figureze pe ordinea de zi a ședinței următoare pentru a putea avea o dezbatere pe acest subiect, dacă sunteți de acord. Iar acum trecem la un feedback legat de activitatea din trialoguri. Este ultimul punct pe ordinea de zi și uh, vom discuta într-o ședință care nu este publică, de aceea îi rog pe toți cei care uh, nu fac parte din Parlamentul European să părăsească acum sala. Vă mulțumesc!